Bună ziua. Reluăm reuniunea comisiei, comisiei noastre cu punctul 5 de pe ordinea de zi, raportul anual privind Banca Europeană de Investiții. Raportor este colegul nostru Cernețchi. care o să-i dau direct cuvântul pentru a ne prezenta proiectul său de aviz. Vă rog. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Bardzo się cieszę. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Este o mare plăcere să fiu raportor pe un raport așa de consistent referitor la o instituție care în ciuda scepticismului uh, referitor la sistemul bancar în general, este totuși privită ca funcționând bine. Mulți oameni dau vina pe bănci pentru criza financiară globală, dar chiar și cei mai mari critici ai sistemului bancar consideră că Banca Europeană de Investiții funcționează destul de bine deocamdată. Cu toate acestea, nu e suficient să funcționez bine în ziua de astăzi și de aceea în raportul meu am făcut câteva sugestii cu privire la modul în care Bay își poate îmbunătăți activitatea din punctul meu de vedere. De exemplu, ar putea să fie ca bancă mai exactă în ceea ce privește definiția investițiilor pentru finanțarea strategică pe termen lung, pentru a garanta o politică de investiții durabilă la nivel european. Banca Europeană de Investiții trebuie de asemenea să efectueze o analiză detaliată a sistemului de gestionare a riscurilor și a sistemelor de control în activitățile de finanțare partajată în care este implicată și Comisia Europeană. Oaspeții noștri din această dimineață, și anume președintele Curții Europene de Conturi, cu sediul la Luxemburg, exact ca Banca Europeană de Investiții, președintele Curții de Conturi, deci, conduce o instituție care elaborează rapoarte prin care se evaluează rapoartele finanțărilor externe efectuate de Banca Europeană de Investiții, în care analizează modul în care genul acesta de finanțări se încadrează în strategia politică a Comisiei Europene, a Uniunii Europene. Aceste instrumente trebuie să fie până la urmă instrumente care să se completeze reciproc. Un lucru foarte important atunci când se evaluează utilitatea BEI în cadrul acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Prin urmare, Banca Europeană de Investiții și și alte instituții, de exemplu BERD, trebuie să își continue eforturile referitoare la implementarea operațională a programelor, pentru că trebuie să existe o cooperare fără probleme între bănci și doar așa vom putea optimiza cheltuielile și vom putea avea acțiuni în sinergie, lucru care va garanta utilizarea eficientă a resurselor. Am menționat Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru că m-am ocupat și de un raport referitor la BERD în trecut și am avut sau existau rezerve cu privire la activitatea BERD. Divaghez puțin de la subiectul principal, însă fondurile de care dispune o bancă pentru un anumit scop trebuie să fie folosite exact în scopul respectiv, adică banii care există pentru investiții trebuie să fie folosiți pentru investiții, nu blocați undeva într-un cont bancar. Este o situație foarte sensibilă în care există bani care ar trebui să fie folosiți pentru a acorda sprijin unor țări care poate urmează să se alăture Uniunii Europene și, din contră, banii sunt puși într-un cont pentru a genera dobândă. Prin urmare, coordonarea aceasta dintre BERD și Banca Europeană de Investiții este necesară dacă dorim să avem o bună implementare a proiectelor și dacă vrem să beneficiem de pe urma sinergiei acțiunilor și fondurile să fie folosite cât mai eficient posibil. În încheierea intervenției mele, dați-mi voie să vă spun că Banca Europeană de Investiții este o instituție financiară care Are o activitate extrem de bună, mai ales dacă e să o comparăm cu activitatea altor instituții financiare. Vă mulțumesc, domnule Cernețchi. Cred că raportul anual privind uh, Banca Europeană de Investiții este raportul anual care conține cele mai frumoase fotografii și cred că ar trebui să exprimăm un compliment din acest punct de vedere oricum o să dau direct domnul, uh, cuvântul reprezentantului Băncii Europene de Investiții și poate ne puteți spune uh, câți, uh, care este ponderea fondurilor primite de la Comisia Europeană care a ajuns la beneficiarii finali, finali. Am uh, aflat câteva cifre și de dimineață și ar fi interesant să aflăm cât la sută, cât la sută din investițiile dumneavoastră au, au avut loc în Grecia, de exemplu, uh, pentru că în ultimul raport am înțeles că un procent foarte mic acestor bani a ajuns în Grecia și este interesant să aflăm care este situația și în celelalte țări uh, care au trecut printr-un program de ajustare, Portugalia, Irlanda și așa mai departe. Domnule Knappen, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, uh, Ms. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc de asemenea și domnului Tarnechi pentru prezentarea făcută și pentru eforturile de a analiza activitatea noastră și pentru sugestiile pe care le-ați formulat și chiar observațiile și întrebările puse. O să am o intervenție scurtă pentru că Dumneavoastră ne-ați dat deja suficiente detalii în uh, intervenția introductivă și ați uh, atins câteva puncte esențiale care ar trebui să se bucure de atenția noastră în detaliu, nu doar în cadrul unei abordări generale. Suntem încântați de faptul că analiza dumneavoastră ne-a arătat că instituția noastră uh, are o activitate bună, apreciată. E un lucru pe care întotdeauna te bucur să le auzi, dar sigur nu suntem aici ca să ne bucurăm de complimente, ci mai degrabă pentru a vedea cum ne putem îmbunătăți activitatea și cum putem comunica mai bine între noi. În ceea ce privește sugestiile pe care ni le-a făcut domnul raportor Aș avea câteva observații care să mai clarifice puțin situația. Ați vorbit despre necesitatea de a ne crește precizia în ceea ce privește definiția pentru investiții. Sigur, termenul investiții apare ca atare în tratat, ca termen general. Și de îndată ce încerci să intri în detalii pe acest termen, constați că există posibilități destul de divergente în ceea ce privește definirea investițiilor. Apoi, există anumite lucruri care câteodată sunt luate în considerare, în alte situații nu, atunci când vorbești despre investiții. De exemplu, dacă te referi la o regiune cu o densitate redusă a populației, uh, nu e profitabil să investești în rețeaua de transporturi. Este o investiție utilă atunci când guvernul sau autoritățile locale doresc să facă eforturi pentru a deschide regiunea respectivă. Prin urmare, există conotații uh, sociale, economice, financiare care trebuie avute în vedere când vorbim despre investiții. Însă, per ansamblu, în activitatea noastră, noi respectăm orientările pe care le primim din partea instituțiilor europene și din partea statelor membre. Încă o dată, în activitatea noastră, noi încercăm să fim cât mai preciși posibil, dar trebuie să avem în vedere faptul că există uh, investiții care au un randament economic scăzut, dar un randament social ridicat, și altele sunt în situația contrară. În ceea ce privește chestiunea analizei activității de gestionare a riscurilor. Aș spune că în instituția noastră avem standarde ridicate și avem o foarte bună reputație în ceea ce privește gestionarea riscurilor. Singura critică pe care ne-ați putea o aduce este că nu ne asumăm suficiente riscuri și că ratingul nostru uh, AAA este privit ca un fetiș, s-ar putea considera, dar nu este deloc așa, nu îl privim ca pe un fetiș, este doar un instrument care ne permite să contractăm împrumuturi cu costuri scăzute și să transmitem mai departe acest avantaj și utilizatorilor finali ai acestor credite. Însă, avem un sistem de gestionare a riscurilor foarte bine integrat și vă pot garanta că în sistemele de verificare ale instituției noastre, auditorii noștri interni și auditorii externi, chiar în momentul de față când vorbim, uh, au reuniuni în care discută cum putem implementa exact ceea ce hotărâm noi aici cu privire la riscuri. În ceea ce privește rezultatele la care v-ați referit atunci când ați menționat prezentarea făcută de Curtea de Conturi. Pentru că, evident, pentru noi Curtea de Conturi este o entitate extrem de relevantă, de importantă și ori de câte ori ne transmit analizele lor, noi le luăm în considerare în cel mai serios mod posibil și facem tot ce se poate pentru a oferi răspunsuri. În ceea ce privește evaluarea rezultatelor finanțării externe, ați menționat uh, politica externă. Noi suntem ramura executivă. Uh, ne privim ca fiind Banca Europeană, dar suntem totuși o entitate executivă și um, strategia politică derivă din hotărârile luate la nivelul Comisiei și Consiliului European în concordanță cu cele convenite împreună cu Parlamentul. Știu că există voci care spun că Există oarecare fragmentare a activității noastre în afara Uniunii Europene. Însă, dați-mi voie să vă spun că tot ceea ce facem se aliniază perfect la politica externă și la obiectivele politice externe ale Uniunii Europene. Am exemple, de exemplu, de țări unde avem o activitate redusă, care este desfășurată tocmai pentru că ni se cere din partea Comisiei Europene să fim activi, de exemplu în domeniul reducerii gazelor cu efect de seră. Adică investim într-o țară în proiecte care duc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Dacă ar exista o strategie mai bine centrată, și care să ia în considerare mai multe dimensiuni pe care noi suntem absolut dispuși să o punem în aplicare, am face și acest lucru, dar acțiunile noastre sunt perfect aliniate la hotărârile instituțiilor europene. Prin urmare, în ceea ce privește activitățile noastre, așa stau lucrurile. Am un alt exemplu în acest sens. Am încercat să ne intensificăm activitățile în Ucraina din motive ușor de înțeles. Facem acest lucru nu pentru că în Ucraina e cel mai ușor de investit, ci pentru că avem un interes global la nivelul instituțiilor europene de a fi mai activ pe piața respectivă. Și acest lucru se întâmplă datorită faptului că avem un mandat de creditare externă care este aprobat de instituțiile europene, deci practic și de Parlamentul European. Sunt în totalitate de acord cu observațiile dumneavoastră și sunt de acord cu faptul că trebuie să avem o cooperare concretă cu BERT în ceea ce privește proiectele desfășurate în cadrul politicii de vecinătate. În majoritatea țărilor, dacă e să analizăm operațiunile de pe teren practice, vedeți că acționam împreună cu BERD. De exemplu, în partea de est a Europei, în ultimul an, veți vedea că în jur de 70 sau chiar 80% în funcție de țara de care vorbim, se desfășoară nu doar în alinie, în um, concordanță, dar și împreună cu activitatea BERD. Doamnă președinte Gresle, a spus o întrebare cu privire la utilizatorii finali, la beneficiarii finali. Trebuie să luăm în considerare faptul că există un decalaj de timp între momentul în care se semnează un acord și momentul în care se fac plățile. Evident, În instituțiile noastre ne străduim întotdeauna să obținem um, semnarea acordului și întotdeauna este o ușurare când se ajunge la semnarea documentelor, fiindcă asta înseamnă că, în principiu, proiectul respectiv poate fi demarat. Îmi dau seama însă că atunci când vorbim despre realitățile economice și când vorbim despre lucruri concrete, tot ce contează este când poți efectiv să începi proiectul și când poți încerca, când poți începe să invol, să implici oameni și să crezi, crești nivelul ocupării forței de muncă. Practic atunci când încep să se facă plățile. Există deci acest decalaj de timp între semnarea acordului și momentul în care încep plățile. Uh, interval de timp care variază în funcție de capacitatea de absorție, în funcție de nivelul de organizare al entităților beneficiare, fie că este vorba de instituții, ce, țări, autorități locale și depinde și de țară. Există țări în care aceste sisteme sunt mai complicate decât uh, în altele. Și după cum știți, noi facem mare eforturi să oferim asistență tehnică în acest sens membrii Parlamentului au insistat să uh, punem accentul pe acest gen de activitate, fiindcă acest rol de consiliere, acest gen de asistență tehnică ne permite să ajutăm instituțiile să îndeplinească cerințele care sunt formulate la adresa lor în ceea ce privește normele de achiziții, de transparență, de răspundere, deci toate aceste reguli și norme care trebuie să fie respectate pentru a putea uh, investi în mod corespunzător în aceste țări. Prin urmare, sunt de acord că uneori acest interval de timp este mai mare decât ar fi de dorit, însă încercăm să rezolvăm acest lucru în măsura posibilului și dumneavoastră ați menționat o anumită țară, nu vreau să mă refer și eu în mod specific, dar când ne uităm la țara respectivă, putem spune că am reușit anul acesta să facem uh, plăți la un nivel destul de mulțumitor. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Din păcate însă nu ne-ați răspuns la întrebare. Ne-ar fi interesat cât de mare este proporția la finalul 2013 um, proporția uh, sumelor care au ajuns la beneficiarii finali Uh, o scrisoare din partea băncii ne-ar fi foarte uh, ar fi foarte binevenită în acest sens. Nu trebuie neapărat să aveți cifrele acum. Au solicitat să intervină mai mulți colegi. Comisia, de asemenea, dorește să intervină. Doriți să interveniți acum sau mai târziu? Domnul Maren de la ECFIN? Câteva cuvinte cu privire la cooperarea dintre BEI și BERD. Comisia promovează în mod activ această cooperare BEI-BERD, care este uh, consfințită în memorandumul de uh, înțelegere și în acordul privind activitățile din afara Uniunii Europene, care a fost semnat în noiembrie după extinderea BERD în um, zona de est și de sud a Mediteranei. Memorandumul acesta dorește să promoveze un schimb uh, regulat de informații și identificarea comună a oportunităților de finanțare. BERT și BEI participă împreună la facilitățile de finanțare uh, europene, cum ar fi cadrul de finanțare pentru Balcanii de Vest, de vest Uh, platforma pentru cooperarea externă care este condusă de comisie și pe baza acestei cooperări uh, Bay și Baird lucrează în prezent și la implementarea unui cadru comun pentru procesele de achiziții în sectorul public în afara Uniunii Europene. Mulțumesc! Vielen Dank. Ich möchte Herrn Kollegen Hayes das Wort geben. Bitte schön. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Hess. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-l uh, felicit pe domnul Cerneschi pentru proiectul de aviz. Cred că este o analiză cuprinzătoare a activităților BEI pe anul 2013 și cred că ați enumerat uh, niște propuneri utile pentru viitoarea perioadă. Aș dori să fac această deosebire, doamnă președinte. Cred că trebuie să facem o, de- o deosebire între activități bancare politice, pe de o parte, și activități bancare pentru investiții, pe de altă parte primul tip de activitate duce în mod natural la faliment și sarcina Băncii Europene de Investiții, așa cum înțeleg eu, așa cum este definită prin mandatul de înființare acestei bănci, este să investească în proiecte de calitate care, din punct de vedere financiar, să fie fiabile, să fie proiecte care să ajute în mod real o economie. Și mi se pare foarte adecvat ca oameni politici, așa cum suntem noi, să privim să considerăm că rolul Băncii Europene de Investiții trebuie să răspundă unei uh, necesități reale, însă fiecare, ca orice altă bancă și Banca Europeană de Investiții trebuie să uh, se, să-și financeze activitățile într-un mod uh, sănătos. Bruegel, uh, think tank-ul Bruegel a spus de curând, doamna președintă, că nu a existat niciodată o perioadă mai propice de invest, pentru investiții, mai ales în, uh, în uh, infrastructură datorită dobânzilor reduse. Este un lucru corect, într-adevăr, însă trebuie să facem această distinție între proiecte care pot ajuta un stat să devină mai competitiv, proiecte care pot stimula activități economice, spre deosebire de proiecte care se află pe lista de dorință a unor politicieni. Deci este o diferență foarte importantă din punctul meu de vedere. O propunere făcută de domnul Cernescu în, ra- în raportul dumnealui este această idee nouă ca Banca Europeană de Investiții să folosească unele fonduri pentru a finanța mai multe noi întreprinderi uh, înființate, up uri Uh, și aș putea să vă dau un uh, exemplu uh, răspunzând la întrebarea pe care a pus-o doamna președintă. În uh, Irlanda, trei actori s-au implicat în finanțarea noilor întreprinderi din Irlanda. O bancă din uh, Germania, o bancă din uh, Irlanda, finanțată de guvern, și Banca Europeană de Investiții. Uh, este un uh, exemplu care ne demonstrează că Banca Europeană de Investiții poate profita și ea de expertiza altor actori și cred că ar trebui să încurajăm Banca Europeană de Investiții să meargă în această direcție. Doamna președintă, a întrebat o întrebare, a pus o întrebare referitoare de țările care au trecut printr-un program de ajustare și dacă beneficiarii finale au uh, primit acești bani uh, de la Banca Europeană de Investiții. Pot să vă spun că în, pentru 2014 890 de mili- milioane de euro au fost uh, uh, primiți în comparație cu ceva mai mult de 200 de milioane de euro în 2010. Deci cred că tot mai mulți beneficiari uh, finali au primit aceste fonduri și noi în Irlanda suntem foarte fericiți că se întâmplă acest lucru. Am vizitat sediul Băncii Europene de Investiții împreună cu câțiva colegi uh, la Luxemburg și în urma propunerii domnului Juncker de a, de a crea acest program de investiții de 300 de miliarde de euro, trebuie să înțelegem că rolul Băncii Europene de Investiții ține mai ales de prezentarea unor proiecte foarte bune, nu proiecte politice, ci proiecte care să ajute economia să crească, să consolideze prosperitatea și competitivitatea. Avem nevoie de asemenea propuneri și cred că putem profita de această ocazie de astăzi pentru a încuraja cele 28 de state membre ale Uniunii Europene să vin în față cu asemenea propuneri care ne vor permite să atingem aceste obiective și cred că Banca Europeană de Investiții va fi foarte utilă din acest punct de vedere. Este posibil să propun câteva amendamente, mă gândesc la strategiile, la investițiile strategice în zona urbană și sunt de acord de asemenea că avem nevoie de mai multe investiții în educație și infrastructura pentru educație care din păcate, este deficitară în Europa în comparație cu alte părți ale lumii. Avem nevoie de o finanțare specială a educației de a treia sau a patra generație. Avem în fața noastră o sarcină imensă reprezentată de Uniunea Energetică, un domeniu pe care l-am ignorat în anul 2013, este cel al caselor a locuințelor sociale. Și, dacă îmi permiteți o ultimă remarcă, doamnă președintă, cred că avem posibilitatea de a consolida monitorizarea parlamentară a activității Băncii Europene de, de Investiții. Nu știu uh, de competența cui ar trebui să țină de competența acestei comisii, de competența comisiei Econ, poate ține de competența ambelor comisii, însă oricum activitatea Băncii Europene de Investiții ar trebui să fie supusă unui control parlamentar sporit și cred că și Banca Europeană de Investiții își dorește un dialog mai direct cu membrii Parlamentului uh, European și este posibil să propun un amendament în acest sens. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul De Jong. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-i mulțumesc domnului Knappen pentru explicațiile dumnealui. Și uh, mă alătur antevorbitorului sunt raportor din, uh, din umbră pentru acest uh, dosar, care nu trebuie să fie unul politic, într-adevăr. În cadrul discuției noastre este este important. Uh, am, am înțeles și am primit uh, tot mai multe semnale de alarmă din partea întreprinderilor mici și mijlocii care mi-au spus că împrumuturile din partea Băncii Europene de Investiții nu sunt foarte um, utile pentru ele și acum încerc să înțeleg cât, câte întreprinderi mici și mijlocii au primit până la urmă un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții. Uh, există sume mari care s-au îndreptat înspre proiecte de mari dimensiuni. Știu care sunt instrumentele care s au la dispoziția Băncii Europene de Investiții, însă pentru mine, în calitate de politician, este important să pot să ofer un, uh, un răspuns reprezentanților întreprinderilor mici și mijlocii din uh, Olanda. Uh, pentru a înțelege câte, cât anum, care este procentul acestor fonduri care au ajuns la întreprinderile mici și mijlocii. Și cred că ar trebui să ne implicăm și noi, să oferim rezultate concrete, mergând dincolo de niște documente generale. Există și alte exemple, întreprinderi, întreprinderi care, cu ajutorul Băncii Europene de Investiții, au uh, reușit să evite plata unor impozite, o temă de mare actualitate discutată în Parlamentul uh, European. Și mm, cred că ar, am avea nevoie de mai multe informații privind obiectivele și despre nivelul la care au fost atinse aceste obiective, care sunt uh, măsurile prin care Banca Europeană de Investiții s-a asigurat că aceste fonduri uh, nu sunt folosite în alte scopuri străine de cele europene. Deci, aș dori să avem un raport special din acest punct de vedere, dacă este posibil. Aș dori să mai abordez două alte puncte. Curtea de conturi este o, este o instituție foarte importantă și din punctul nostru de vedere dar ar fi foarte bine dacă ar exista și un audit extern al activităților uh, Băncii Europene de Investiții în raport. Este amintită uh, Autoritatea Europeană de Supraveghere Bancară, dar mi-aș dori să există și un audit al activităților concrete de la Banca Europeană de Investiții. Știu că este o idee vehiculată și în cadrul Curții de Conturi Europene. Și un alt uh, punct vis-a-vis -vis de care mi-am prezentat deja poziția în scris este vorba de uh, procesul de consultare publică privind, uh, uh, privind uh, procedurile urmate la Banca Europeană de Investiții. Este o discuție mai uh, veche legată de lizibilitatea acestor rapoarte anuale. Pot fi adresate întrebări oricum doar vis-a-vis -vis de o parte a activității băncii. Uh, este foarte dificil să obții un răspuns când vine vorba de aspecte legate de activitatea administrativă a acestei bănci. Asupra acestor puncte au fost exprimate critici uh, și pe bună dreptate pentru că transparența este deosebit de importantă și ar trebui să fie foarte importantă și pentru Banca Europeană de Investiții. Aș dori să aflu dacă Banca Europeană de Investiții nu ar, ar putea să, să acorde o atenție mai mare uh, transparenței Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am uh, citit acest uh, raport și doresc să-i mulțumesc domnului Cernescu pentru intervenția dumnealui. Pentru mine, activitățile băncii europene de investiții sunt foarte importante, mai ales finanțările întreprinderilor mici și mijlocii. În calitate de membră al Comisiei pentru Ocupare, Mă bucură faptul că Banca Europeană de Investiții a contribuit la îmbunătățirea educației uh, tinerilor și că ține seama de nevoile specifice fiecărui stat membru în parte. Aș avea o întrebare foarte concretă. Oare reprezentanții Băncii Europene de Investiții ar putea să-mi spună care este părerea lor față de instrumentele de finanțare din politica de dezvoltare regională, Jeremy Jasper și așa mai departe. Și apoi aș dori să știu ce anume întreprinde Banca Europeană de Investiții pentru ca uh, statele membre în care aceste instrumente nu sunt folosite să fie folosite mai mult. Este o temă dificilă, ne aflăm uh, la um, începutul unei noi perioade de, de programare și cred că este un aspect foarte important. Vă mulțumesc pentru intervenția foarte succintă. Are cuvântul doamna Ayala Sender. și <clears throat> agradecerle al... Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mă adresez reprezentantului Băncii Europene de Investiții, care este aici pentru a ne răspunde la întrebări. În pagina pe care sunt prezentate informațiile din 2013 există câteva cifre neliniștitoare. Se spune că BEI susține că în 2009 nu au putut acorda, nu au putut acorda credite pentru 709 miliarde de euro. Fără îndoială, în 2013, când vorbim deja de o a treia posibilă recesiune, având în vedere că există un pact de creștere și dezvoltare în 2012, uh, s-au acordat ca recapitalizare 10 miliarde suplimentare, ne miră să vedem că ați autorizat doar așa puține plăți și aș vrea să știu de ce, având în vedere situația financiară uh, tulburată prin care ne avem, în loc să vă creșteți nivelul de credit, îl reduceți. În al doilea rând, în această dimineață uh, am avut un raport al Curții de Conturi pentru 2013 și ne-a vorbit acolo președintele despre uh, evoluția instrumentelor financiare și preocuparea în acest sens. Și aș vrea să vă întreb în ce măsură aveți know-how-ul necesar pentru a vă asigura că acest lucru se va întâmpla. Și în ceea ce privește IMM-urile, am fost de curând în Berlin și tinerii întreprinzători uh, mi-au spus că fondul de 700 de milioane de euro pentru companiile nou înființate europene nu este suficient, uh, că sunt foarte interesați de aceste mecanisme care au dat rezultate așa de bune în Statele Unite pentru tinerii întreprinzători, tineri inovatori și aș vrea să ne spuneți în ce măsură această inițiativă privată poate să fie avută în vedere de banca dumneavoastră. Mulțumesc! De colegi. Vă mulțumesc, are cuvântul colegul nostru Vali. Si, grazie, președinte. Vole... Mulțumesc, doamnă președintă. Am câteva întrebări pentru reprezentantul BEI. Întâi de toate, ne-am descărcat informațiile de pe site-ul BEI ca să vedem unde au mers creditele și am văzut că 10,9% din investiții din investițiile de BEI au mers în, uh, spre țări afară din Uniunea Europeană. Și am vrea să înțelegem exact unde au mers aceste fonduri, mai ales în această perioadă de criză. Deci am vrea să avem puțină claritate în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri. În ceea ce privește creditele acordate IMM-urilor, lucru care a fost menționat și de antevorbitorii mei, am vrea să știm care este volumul investițiilor directe BEI la care au acces uh, direct IMM-urile și la care ar avea acces, de exemplu, prin intermediul diferitelor uh, proiecte. Există un parteneriat în Italia care oferă fonduri prin proiecte economie, uh, către economia reală și am vrea să știm care este forma cea mai eficientă de finanțare pentru IMM-uri. Am vrea de asemenea să înțelegem mai clar cum, de exemplu, tot în Italia, sunt finanțate proiecte care după părerea noastră, nu sunt durabile, pentru că vedem cum sunt finanțate, de exemplu, mari opere, de exemplu, uh, expoziția de la Milano. Există uh, bănci Casa de Depozite și Economii, care este o bancă publică, practic. Era o bancă publică, dar acum a fost uh, privatizată către bănci italiene și am vrea să înțelegem cum finanțează BEI și opere, activități uh, care n-au neapărat legătură cu dezvoltarea și durabilitatea. E vorba de acțiuni oarecum inutile, chiar și după părerea experților. Și am vrea să știm de ce dirijați fondurile în această direcție, fiindcă pentru anumite acțiuni la care mă refer e vorba chiar de câte o jumătate de miliard. Mulțumesc! Dankeschön. Mulțumesc, domnul Țani are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu întrebări pentru reprezentantul BEI, referitoare la inițiativa privind obligațiunile de proiect. Și o să vă explic și motivul. Până acum câteva luni, înainte să fiu deputat european, am lucrat pentru o bancă italiană la departamentul Debt Capital Markets și S-a întâmplat să lucrez și în proiecte referitoare la accesul la acest gen de obligațiuni. Vreau să clarific faptul că este o idee foarte bună pentru dezvoltarea infrastructurilor în Europa, însă aș dori să, clarific, să solicit câteva clarificări din partea BEI cu privire la acest proiect și poate ă, să ne spuneți la ce acțiuni vă gândiți în viitor pentru a vă asigura că acest proiect este cu adevărat eficient. În primul rând, vreau să mă refer la birocratizarea procesului de acces la aceste obligațiuni de proiect. Am lucrat în domeniu, cum v-am spus, și mi-am dat seama că proiectul este în uh, primele faze incipiente, dar este foarte dificil, atât pentru companiile care doresc să aibă acces la aceste programe, cât și pentru consilierii care lucrează în companiile respective E foarte dificil deci să înțeleagă cum funcționează acest proces de acces și cum să acționeze în mod eficient pentru a primi fondurile respective. S-a întâmplat foarte des ca proiecte foarte bune de infrastructură care ar fi putut să vină cu soluții concrete pentru creștere în Europa și pentru dezvoltarea infrastructurii n-au reușit să aibă acces la aceste fonduri tocmai datorită birocrației crescute. Și aș vrea să invit reprezentantul BEI să ne spună dacă acțiunile pe care intenționează să le întreprindă în viitor au în vedere reducerea birocrației acestor procese, astfel încât accesul uh, la acest gen de fonduri să fie mai ușor. Și în al doilea rând, reiau cele spuse de colegul meu pe acest proiect. Misiunea BEI, până la urmă, este să financeze proiecte de creștere durabilă și primul proiect finanțat prin aceste obligațiuni de proiect, care este proiectul Castor în Spania, am spune noi că nu răspunde acestor cerințe. 200 de milioane de cred, ca credit au fost investite în acest proiect și eh, direct în obligațiuni au fost investite alte 200 de milioane. Deci vorbim despre 400 de milioane investite într-un proiect care nu are nimic de a face cu creșterea durabilă și verde eh, având în vedere că președintele Juncker s-a referit la faptul că vrea ca Uniunea Europeană să fie primul producător în lume în ceea ce privește energiile regenerabile. Și poate pe viitor ar trebui să evaluați mai bine proiectele finanțate prin intermediul acestui instrument Uh, din această perspectivă. M-am uh, pus și pe mine pe lista uh, vorbitorilor. Membrul spaniol de la BEI s-a retras și aș vrea să știu dacă există vreo urmărire sau urmare acestui caz și dacă știți ce s-a întâmplat cu această persoană, pentru că au existat acuzații de corupție. Domnule Domnule Knapan, aveți cuvânt. Thank you very much. Uh, thank you very much for uh, uh, your question. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Dați-mi voie să încerc să răspund. Din câte știu, există o dorință generală de informații cu privire la activitatea noastră pentru IMM-uri. Am avut întrebări din partea multora dintre deputați și ca să fim puțin mai concreți în ceea ce privește cifrele. Ni s-a cerut să ne intensificăm activitățile în domeniul IMM-urilor, dat fiind că acestea sunt mici, prin definiție, un grup mare de activități uh, efectuate de entități reduse nu este neapărat de competența băncii noastre. Noi lucrăm cu intermediari în diferite țări și în diferite regiuni pentru a uh, activitatea noastră de creditare, fiindcă ei sunt cei care cunosc regiunea și activitățile locale și ei pot determina mai clar ce e fezabil și ce nu. Însă, dacă e să ne uităm la ce am făcut în 2012, vedem că am avut credite de aproximativ 13,8 14 miliarde de euro. Nu știu dacă e o cifră exactă, dar aproximativ. Avem și partea de capital propriu și împreună cu aceștia, anul trecut am trecut de 21 de miliarde în acest domeniu. Deci, putem într-adevăr vorbi despre o creștere de aproximativ 50% deja. Încercăm să ne intensificăm activitățile în acest domeniu, însă știu că pentru ca instituția în sine să ajungă la toate aceste IMM-uri, e nevoie să lucrăm cu intermediari. Ceea ce înseamnă că și noi depindem de ochii și urechile instituțiilor regionale. Uneori bănci, uneori uh, instituții publice regionale cu care colaborăm. Și În acest sens, pot să vă spun că și anul acesta vom putea să ne îndeplinim acest obiectiv, așa cum am făcut-o și anul trecut. Însă, dacă e să ne gândim la investițiile în domeniul IMM-urilor în Uniunea Europeană, vom vedea că vorbim despre peste 450 de miliarde de euro. Nu e o schimbare dramatică, e adevărat, dar e totuși o schimbare și Iată că ne preocupă acest subiect. S-au pus aici întrebări cu privire la investiții, dacă sunt directe sau indirecte. Trebuie să înțelegeți că întotdeauna aceste investiții vor fi prin intermediari. Pentru că, așa cum am mai spus, este normal pentru genul nostru de activitate. Lucrurile stau altfel când vorbești despre transport, despre energie. Acolo pot să fie proiecte mari, ă, nu mai este ca în cazul IMM-urilor. Și Doamna Alaya Sender ne-a spus că dacă e să comparăm situația noastră cu cea din Statele Unite, două treimi, ba chiar până la 70% din investițiile din Statele Unite sunt dirijate către diferite proiecte de capital în Europa depinde mai mult de bănci. Cam 70% se face prin intermediul băncilor, lucru care nu poate să se schimbe peste noapte. Așa merg lucrurile la noi, asta e cultura, așa relaționează oamenii cu instituțiile financiare. Prin urmare, nu o să ajungem așa de repede la o inversare a situației și ce trebuie să facem este să permitem acestor intermediari să fie mai uh, pregătiți, mai deschiși pentru a sprijini IMM-urile și, cum am spus, lucrurile evoluează în această direcție. Evoluează suficient? Răspunsul la această întrebare este sigur nu. Și apoi au fost puse și întrebări mai concrete, mai punctuale. Domnul Heize, de exemplu, și aici sigur că trebuie să dau o dovadă de modestie, dar numele băncii vreau să vă spun că noi ne percepem ca fiind Banca EU Uniunii Europene. Prin urmare, nu avem nicio problemă să fim monitorizați de Uniunea Europeană, de instituția dumneavoastră. Nu e nicio problemă să discutăm cu privire la ce putem face, ce putem face mai bine, ce ar trebui să schimbăm, deci nicio reținere în acest sens. Și sigur, că dumneavoastră sunteți principalii responsabili, dar noi suntem pe deplin implicați. Au fost puse și întrebări concrete, specifice, de exemplu, dați-mi voie să privesc notițele pentru a da un răspuns cât mai concret. Domnul de Jong s-a referit la transparență și la evaziunea fiscală. Aș avea ceva de spus în ceea ce privește această transparență, pentru că e un subiect relevant. transparența uh, sigur că ajută la reputație și ai nevoie de reputație dacă vrei să ai uh, capacitatea de a acționa pe piață. Suntem absolut dispuși și deschiși la supravegherea Parlamentului European și a Comisiei Europene cu care lucrăm cu care colaborăm de altfel pe baza mandatului pe care îl avem. Și când, dat fiindcă folosim uh, bani europeni și Curtea de Conturi Europeană joacă un rol foarte important. Avem o strânsă legătură și încercăm să uh, colaborăm cât mai strâns și mai îndeaproape și cu Ombudsmanul European, ori de câte ori uh, acesta are lucruri să ne spună, și suntem și sub jurisdicția Curții Europene de Justiție. În plus, Există mecanisme interne de supraveghere și control și există și o politică de transparență. Poate că nu o cunoașteți cu toții, dar fiecare cetățean european are dreptul să solicite și să primească informații din partea BEI. Și aceste solicitări sunt uh, tratate în mod egal. Avem un uh, o structură care se ocupă de cererile de acest gen. O structură dedicată. Fără nicio problemă, suntem gata să fim și sub supravegherea Băncii Europene Centrale. După cum știm, nu sunt prea încântați de acest lucru, dat fiind că au o serie de alte priorități în momentul de față, însă nu noi suntem cei care ezită să accepte această propunere. Banca din Luxemburg se ocupă de acest lucru acum, dar suntem absolut dispuși ca Banca Centrală Europeană să o facă. În ceea ce privește evaziunea fiscală, am citit de curând niște rapoarte referitoare la evaziunea fiscală și vă pot spune că ne numărăm printre cele mai uh, bune instituții financiare din lume în ceea ce privește practicile pentru combaterea evaziunii fiscale. Avem proceduri de verificare detaliate pentru fiecare operațiune unde uh, s-ar putea să nu fie respectate competențele și jurisdicțiile și facem uh, verificări de integritate la nivelul celor cu care interacționăm. Există evaluări de țară care sunt făcute de instituții uh, de resort internaționale, de exemplu Forumul Global OECD și alte instituții unde suntem parteneri oficiali și ale, al cărui membru comisia este comisia avem o strânsă cooperare cu OECD, cu Comisia Europeană și cu instituții financiare europene și internaționale, lucru care ne permite o abordare coordonată. Atunci când ni se aduc critici, le avem în vedere foarte serios. De curând a existat o critică, nu neapărat la adresa noastră, ci a Forumului Global al OCDE, al căre, ale căror orientări le respectăm. Dar, sigur, trebuie să avem în vedere faptul că acest forum global a făcut importanți pași înainte, chiar dacă pot exista din când în când discuții pe acest subiect, uh, putem constata clar că s-au înregistrat în ultimii ani mari progrese în ceea ce privește abordarea uh, inclusivă mai ales în ceea ce privește uh, competențele privind uh, lipsa de conformitate. Și doamna Labaiova a solicitat o mai bună utilizare a instrumentelor financiare. Rezultatele instrumentelor pe care le folosim sunt uh, împărțite. Există lucruri care funcționează bine și altele care pot să fie îmbunătățite. Cum am mai spus, în ceea ce privește regiunile și țările din politica de coeziune, accentul îl punem pe consolidarea capacității noastre de consiliere, în special pentru a ne asigura că avem proiecte de calitate și că viteza procesului de evaluare este una crescută pentru a ne asigura că evităm problemele de absorpție cu care ne putem confrunta. Și, după cum spunem întotdeauna, misiunea noastră este să acordăm credite, să ne implicăm în comunitate și să oferim consiliere și mai ales punem accentul pe consiliere, pentru că de asta avem nevoie pentru a le îndeplini pe celelalte două funcții. În momentul de față ne extindem activitatea de consiliere pentru a putea răspunde chestiunilor menționate de doamna Labaiova. În ceea ce privește activitatea noastră, care este una fluctuantă. E adevărat, dar trebuie să aveți în vedere anumite lucruri. În 2009 am încercat să accelerăm această activitate uh, pentru că era primul val de criză și a trebuit să încetinim această activitate din două motive. În primul rând, când treci printr-o criză, întotdeauna apare problema capacității de absorpție, pentru că utilizatorul final nu știe prea sigur ce se va întâmpla, ci există tendința de a uh, sta în expectativă. Un alt aspect. Pentru a face mai mult decât uh, făceam în trecut, uh, era nevoie să cunoaștem soliditatea și calitatea capitalului de care dispunem. După cum știți, capitalul nostru și soliditatea acestuia se bazează până la urmă pe soliditatea statelor membre. Și știți că după ce a izbucnit criza, țările și-au pierdut câte un A din uh, ratingul dat de agențiile de rating, deci uh, au fost consecințe și datorită eforturilor făcute de Uniunea Europeană am avut o creștere a capitalului, lucru care a dus la creșterea volumului de investiții uh, și încă o creștere dramatică pentru că a trecut de la 50 la 55 la 64 și dacă ne gândim și la zonele învecinate, am ajuns chiar la 75,1. Prin urmare, am reușit să ne extindem activitatea, dar e adevărat că e o problemă cu capacitatea de absorpție. Dacă nu există cereri, sigur, poți continua să încerci să investești, dar e nevoie de cerere pentru a face investiții. Cum am spus, însă deocamdată ne descurcăm destul de bine în ceea ce privește respectarea angajamentelor asumate în momentul în care a avut loc această creștere de capital cu 10 miliarde la finele lui 2011, începutul lui 2012. Atunci a intrat în vigoare. Mr. Mm, uh, Valley was uh, um, raising the question of inside and outside. Domnul Valley vorbea despre o zon, na, interiorul și exteriorul zonei euro. Noi nu facem diferențe. Uh, între în interiorul și exteriorul zonei euro? Răspunsul este unul foarte simplu. Noi suntem deținuți de 28 de state membre, iar aceste 28 de state membre sunt acționari și noi trebuie să investim aproximativ 90% din ce facem, din ce investim în Uniunea Europeană. În interiorul sau în afara Uniunii Europene, asta este altceva acționarii noștri, guvernele, guvernatorii, uh, statele membre ne-au permis să investim 10% din volumul nostru de creditare în afara Uniunii Europene. Și cam aici se ridică suma. Nu știm niciodată, nu e întotdeauna exact cifra, pentru că proiectele diferă, dar suntem la aproximativ 10%, uneori un pic mai mult, uneori un pic mai puțin. Unii spun că nu este suficient, având în vedere faptul că trebuie să apărăm uh, interesul Uniunii Europene și în afara ei. Dar noi ne aliniem cu politicile ce ne sunt uh, tras, trasate. Este o discuție care ar putea fi uh, foarte interesantă, dar nu este una pe care mm, noi o decidem. Domnul Vali s-a referit de asemenea la investiții nesustenabile. Bineînțeles că nu, asta este activitatea noastră, să facem, să facem investiții uh, care nu sunt sustenabile și, în plus, nu suntem organizație caritabilă. Până la urma urmei, uh, creditele pe care le acordăm trebuie să fie rambursate și ele sunt rambursate numai dacă investim în proiecte viabile, fiabile, fezabile. Și avem un set întreg de evaluări pentru a lua decizia de a investi când uh, s-a făcut o evaluare, investiția nu va fi făcută decât în momentul în care investiția este văzută ca fiind uh, sustenabilă. Avem un, o procedură foarte solidă pentru a ne asigura că ne conformăm cu ceea ce Uniunea Europeană numește sustenabil. Domnul Gianni Uh, uh, s-a referit la obligațiunile de proiect. Este un subiect uh, care a fost dezbătut îndelung. După cum știți, suntem în uh, etapa pilot a acestei inițiative, iar această etapă va dura până la finalul anului viitor. Termenul oficial este finalul lui 2016, da? dar uh, până la finalul lui 2015 vom ști exact uh, care vor fi datele. Ideea în această etapă pilot a fost să țintim aproximativ 5 până la 7 proiecte și noi considerăm, avem încredere că vom putea obține aceste proiecte între 5 și 7. Ca să fim sinceri, suntem destul de mulțumiți de modul în care se desfășoară lucrurile. Am început încet. A trebuit să dezvoltăm piața obligațiunilor pentru asta. Nu este ceva ce poți să decizi ca instituție sau ca guvern. Trebuie să hrănești piața, să creezi o piață pentru acest tip de obligațiuni și asta durează. Însă considerăm că există posibilități și după această etapă pilot pentru a îmbunătăți întregul proiect. Dar, bineînțeles, acest lucru trebuie să fie uh, discutat uh, într-o următoare etapă și de către dumneavoastră. Bun, cu tremurele nu sunt sustenabile, deci ce s-a întâmplat uh, la Castor nu este ceva de care toată lumea este foarte mulțumită, dar pot să vă asigur că, în ciuda faptului că nu pot prevedea viitorul, evaluările efectuate de către autorități și ingineri ne asigurau că era un proiect în care merita investit. Îmi dau seama întotdeauna că după ce s-a că s-a întâmplat, îmi dau seama că s-a întâmplat ceva ce nu era previzibil, uh, dar uh, întotdeauna poate interveni ceva nu investim uh, în special în regiuni uh, cu mare risc uh, seismic, vă asigur. Uneori am avut probleme cu proiectele pentru că s-a schimbat legislația. Am pregătit un. Doamna președinte intervine, ne pare rău, dar vă rugăm să ajungeți la finalul intervenției dumneavoastră. Domnul Knappen? Da, poate nu voi putea să vă răspund la una sau două întrebări, dar mă opresc aici. Mai există posibilitatea să ne scrieți, deci uh, vă rugăm să ne uh, comunicați toate acestea în scris. Și ar fi bine dacă ați putea să ne transmiteți și graficurile pe pagina 32 uh, la, din raportul dumneavoastră uh, Um, am vrea să știm care sunt uh, țările în care investește BEI. Deci să ne dați o defalcare pe țări. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să-l întreb pe domnul Cernetschi dacă mai dorește să spună ceva la final, pentru că suntem deja în întârziere. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să Păi, îmi cer scuze de la următorul raportor um, pentru faptul că a trebuit să aibă un pic de răbdare. Pe scurt, doamnă președinte, uh, dacă nu mai am foarte mult timp, voi fi uh, disciplinat. Este important să separăm uh, proiectele. Cele care stimulează economia trebuie separate de cele care sunt uh, cerute prin presiune politică. Apoi, foarte importante au fost și chestiunile cât de multe IMM-uri uh, se bucură de uh, și au putut să se bucure de uh, Um, credite. Și încă ceva, proiectele fun funcționează când există finanțare și când se angajează oameni. Și are loc întotdeauna o uh, uh, un, are loc un decalaj între aprobarea fondurilor și angajarea persoanelor. Ne întrebăm de ce. Bineînțeles că sprijin, sprijinul ar putea fi crescut, mai ales în noile state membre, pentru uh, depășirea obstacolelor administrative. Aș mai avea câteva lucruri de, spu- de spus, dar uh, mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dacă mai sunt întrebări din partea uh, membrilor, vă rog uh, să le trimiteți în scris până la finalul acestei săptămâni. Aveți posibilitatea până în 10 noiembrie să depuneți amendamente. și vom vota după aceea în, în, sesiuni, în reuniunile următoare. Mulțumesc reprezentanților BEI, Comisiei și raportorilor. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul special numărul 11-2000. 14. Descărcare de gestiune pe 2013, înființarea Serviciului European de Acțiune Externă. Îi dau cuvântul raportorului, domnul Cernețchi și vă atrag atenția asupra faptului că uh, la 4 uh, și 20 uh, în principiu ar trebui să începem deja cu punctul 7. Da, da, mulțumesc, doamnă președinte. Am să-mi respect timpul de intervenție. În primul rând, am colaborat foarte bine cu domnul Fazakaș Rezultatele au fost uh, foarte bune. Subliniez faptul că Serviciul European de Acțiune Externă, SAE, nu este încă dus la bun sfârșit, nu este un uh, serviciu diplomatic complet, există probleme uh, de personal și ar trebui consolidat acest serviciu. SAE are a avut multe probleme de ordin practic uh, și în uh, ceea ce privește acordul de asociere cu Ucraina, dar despre asta voi, vă voi spune mai mult. Doresc să mă refer la care a fost situația. Problemele în viitor uh, cu Rusia pot să Uh, facă în așa fel încât Rusia să folosească instrumente uh, militare când va negocia acordul cu Ucraina sau vor folosi um, conflicte înghețate în acest, pentru a pune presiune și doresc să subliniez acest lucru în mod special. Serviciul European de Acțiune Externă nu deține suficient know-how în ceea ce privește cooperarea cu vecinătatea și acest lucru trebuie să se schimbe. Administrația trebuie să fie mai zveltă și fie că le place sau nu, trebuie să spun asta. Numărul angajaților SAE care vin din noile state membre din statele care au aderat în 2004, 2007 și 2013, numărul rămâne mult mai scăzut decât cel al personalului din vechile state membre UE15. Trebuie să se creeze un echilibru aici, un echilibru uh, geografic la nivelul managementului intermediar și uh, superior. Și în ceea ce privește mandatul uh, personalului de la SAE, um, acesta este foarte clar, ei nu sunt uh, controlați, trebuie să decidă singur ce au de făcut și deocamdată nu există nicio analiză a rezultatelor activității acestui serviciu. Trebuie să ne gândim că uh, Uh, și um, reprezentanțele delegațiile externe trebuie să fie legate de SAE. În plus, Comisia și statele membre ar trebui să facă totul pentru a coordona mai bine cooperarea între reprezentanțele diplomatice și SAE. Nu trebuie să uităm nici uh, chestiunile orizontale. Și, la final, doamnă președinte, este esențial să avem o elasticitate mai mare uh, pentru politica externă și de securitate comună, mai multă flexibilitate în ceea ce privește securitatea internă și externă a Uniunii Europene. Și asta și în uh, perspectiva tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Trebuie spus acest lucru. Există un pericol de conflicte în, decină, în vecinătatea Uniunii Europene, mă refer aici la Ucraina. Și există și riscul terorismului din partea Al-Qaeda, statului islamic și altor organizații extremiste. Și ultima propoziție, doamna președinte, SAE trebuie să facă tot ce poate pentru a obține efecte de sinergie între uh, sediul uh, principal și birourile din statele membre și trebuie să colaboreze mai bine cu ministrii de interne. Vă mulțumesc, domnule Cernețchi, spune doamna președinte. Ne bucurăm că Raportoarea AFET pentru SAE este prezentă, doamna Machi. Vă rog, doamna Machi, aveți cuvântul, dar vă rog să nu uitați că suntem în întârziere. Chairperson, I would like to say that uh, many thanks to Mr. Czarniewski. I must say Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Cernețchi a făcut o treabă excelentă și sunt de acord cu multe din lucrurile pe care le-a spus, însă doresc să subliniez trei puncte în plus. În primul rând, structura Serviciului European de Acțiune Externă. Aceasta este prea uh, de sus în jos, să spun așa. Uh, există prea mulți funcționari cu posturi uh, de nivel înalt și rata de promovare este prea rapidă. Este vital, spune raportorul, să se creeze un uh, echilibru geografic, iar eu sunt de acord cu acest punct. Am avut aceeași preocupare ca și raportorul. Sunt foarte îngrijorată de acest dezechilibru geografic la SEAE. Cred că este grav că acest lucru este vizibil deja de la început, pentru că la început este mai ușor să se creeze un echilibru decât poate mai târziu. Dar iată, de data aceasta avem acest dezechilibru de la bun început. Același lucru este valabil cu uh, femeile în post la SAE. Este o problemă ce ține de mai mult timp. Ține minte cu toții atunci când doamna Ashton a preluat acest post, a promis că va exista un echilibru geografic, dar și unul referitor la gen. Dar iată, astăzi situația nu este așa și lucrurile nu, nu pot fi acceptate așa. Atât aveam de spus. Mulțumesc. Domnul Sarvama dorește și el să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să-l felicit pe domnul Cernețchi pentru munca sa. Sunt uh, de acord uh, cu anumite puncte. Reprezentarea geografică, mai echilibrată. Sunt de acord și cu doamna Iatenmachi referitoare la faptul că sunt prea mulți uh, funcționari de nivel înalt, trebuie ca sistemul de buget să fie simplificat și, bineînțeles, am vrea ca Serviciul European de Acțiune Externă să creeze sinergii. Dincolo de asta, referitor la recomandările făcute de raportor, de exemplu, chestiuni ce țin de politica externă, împărtășesc unele dintre îngrijorările sale și le înțeleg, dar cred că ideea de a menționa în acest text posibilitatea ca Rusia să folosească uh, instrumente militare pentru negociare, negocierea unor uh, acorduri economice uh, cu Ucraina sau uh, conflicte înghețate pentru a, for- a pune presiune asupra Uniunii Europene, e bine, mi se pare un pic exagerat pentru acest raport și probabil că voi depune câteva amendamente pe referitoare la aceste formulări. Numai referitor la formulare, nu neapărat la conținutul în mod general. Două întrebări pe scurt către comisie, care cred că pot uh, să-și găsească un răspuns în 15 secunde dacă comisia dorește să răspundă la ele. Sunt foarte simple pentru a uh, facilita nevo- uh, cadrul necesar pentru SAE, ar trebui să existe o abordare comună în domeniul uh, securității politicii externe de, și de securitate comune. Va exista un astfel de cadru? Și apoi, în ultima comisie, rolul înaltului reprezentant nu a fost unul foarte clar uh, și, drept urmare, cred că moștenirea doamnei Ashton trebuie să fie analizată îndeaproape pentru a ne asigura că doamna Mogherini reușește să își uh, îndeplinească mandatul. Mă întreb dacă va exista o astfel de evaluare. Mulțumesc, spune președinta, încă două persoane și apoi voi închide lista vorbitorilor. Domnul Andrei din Croația are acum cuvântul și apoi domnul Țelăr. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul Cearnețchi pentru pregătirea acestui document de lucru și pentru uh, excelenta cooperare pe care am avut-o la, în misiunea de observare în Ucraina. Eu sunt vicepreședinte la AFET și doamna Iaten Machi este uh, de, cea care se ocupă de avizul nostru pe acest raport, sprijin ceea ce a spus dumnea ei uh, și uh, asta este și în linie cu ceea ce a spus colegul Sarvama. Cred că trebuie să fim foarte prudenți când elaborăm aceste recomandări, mai ales aliniatul 2 și 3, care discută situația cu gestionarea acordului de asociere cu Ucraina și rolul Serviciului European de Acțiune Externă și calificările folosite referitoare la Rusia, atât în numele meu, dar și în numele președintelui AFE, domnul Brock, consider că trebuie să să reformulăm aceste aliniate uh, pentru a evita anumite concluzii care um, ar putea um, face lumea să creadă că acest raport nu ține de audit um, în totalitate. Deci vom avea câteva contribuții, amendamente pentru a atenua caracterul sensibil al acestor aliniate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Ne bucurăm să avem alături de noi doi membri de la AFET și avem nevoie de, de o astfel de contribuții. Domnul Țelar, mulțumesc! Și eu sunt uh, recunoscător domnului Fazaca și domnului Cernețchi pentru rapoarte. Când uh, Mă uit la situație, tratatul de la Lisabona este valabil de 5 ani, în el uh, s-a prevăzut că trebuie să existe un serviciu european de acțiune externă. Ultimii 5 ani au servit pentru a construi și a organiza acest serviciu. Cred că acum ar trebui să vină momentul uh, ca procesul de construcție internă să se finalizeze și serviciul să poată lucra în, total, în, în mod complet. SAE ar trebui să lucreze mai strâns în colaborare cu celelalte portofolii și să se coordoneze mai bine, de exemplu politica de dezvoltare. Și am observat ceva. S-au numit o serie întreagă de reprezentanți speciale ai Uniunii Europene, care în, special, în total au costat 23,5 milioane de euro când se va fi încheiat etapa de construcție a SAE, cred că putem să evită, să renunțăm la acest tip de instrument uh, și am putea să folosim banii pentru altceva. Mulțumesc, spune doamna Gresle. Îi dau cuvântul domnului Patrick Child, reprezentant al SAE. Doamnă președinte, pe scurt, uh, voi răspunde numai la întrebările adresate și nu voi intra în discuția referitoare la chestiunile ce țin de politica externă, pentru că sunt convins că Parlamentul va găsi direcția corectă. În ceea ce privește personalul și îngrijorările exprimate referitoare la echilibrul geografic din serviciu, să vă dau câteva cifre. Proporția actuală de personal uh, func uh, funcționari AD de la SAE care vin din statele membre care au aderat din 2004 este de 18,6%, similar cu uh, proporția populației din aceste state membre de aproximativ 21%. Da, într-adevăr, trebuie să lucrăm pentru a asigura un echilibru geografic, însă problema cu care ne confruntăm astăzi este mai degrabă una uh, Uh, referitoare la unele dintre mari, marile state membre, inclusiv unele din statele membre fondatoare, care sunt subreprezentate și statele membre și unele state membre, dintre care și unele care au uh, aderat după 2004, care sunt puțin suprareprezentate. Deci, am să vă rog să vă uitați și peste raportul uh, privind personalul, pe care îl publicăm în fiecare an, uh, și pe care vi l-am uh, transmis în vară. Deci poate că lucrurile pot fi mai nuanțate pentru a reflecta situația personalului nostru de astăzi. Sunt de acord că avem în continuare de a face cu provocări în ceea ce privește egalitatea și echilibrul de gen, dar este o problemă pentru toate instituțiile europene și ministerele exter de externe și asta în ciuda eforturilor depuse de Cathy Ashton. Am făcut uh, progrese, am recrutat femei în posturi de șef de delegație, dar mai este mult de făcut și cred că împreună cu doamna înalt reprezentant Mogherini vom uh, face acest tip de progrese. În ceea ce privește delegațiile UE, după cum știți, acestea sunt uh, compuse dintr-un mix de personal care lucrează pentru SAE și pentru Comisie majoritatea celor din delegații sunt angajați ai comisiei, deci există un uh, nivel de coerență destul de ridicat între munca politică a SAE și diferitele servicii ale comisiei. Cred că facem progrese bune în cooperarea cu statele membre la nivel local, atât în ceea ce privește analizele comune, reprezentare comună, uh, diplomație comună, însă sunt de acord că trebuie să continuăm să facem progrese și aici. Sunt, sunt recunoscător celui care s-a referit la simplificarea sistemului de buget și de, de gestiune financiară. Știu, doamnă președinte, că este un subiect care este foarte important și pentru dumneavoastră și sper că în viitor vom putea găsi o cale de a simplifica lucrurile, rămânând, bineînțeles, fidel și loial reglementărilor în vigoare. Două întrebări au fost referitoare la subiecte mai generale, dacă vom avea o nouă strategie de securitate și una nouă referitoare la politica externă. Cred că doamna Mogherini a spus lucrurile destul de clar la audierea recentă la Comisia AFET. A spus că dorește o dezbatere extinsă și o revizuire a strategiei pe care o avem și vom vedea ce ne va aduce acest lucru. În ceea ce privește evaluarea mandatului lui Cathy Ashton, poate cel mai bine ar fi să Uh, vă uitați peste uh, raportul uh, elaborat de Cathy Ashton în persoană în, la finalul lui 2013, o serie dintre acestea au fost preluate și în raportul Curții de Conturi și cred că acestea sunt vizibile și din raportul echilibrat al raportorului dumneavoastră. În ceea ce îi privește pe reprezentanții speciali ai Uniunii Europene, știu că este o preocupare pentru mulți dintre dumneavoastră și înțeleg faptul că trebuie să găsim căi de a aduce mai aproape um, și de a crea sinergii între acești reprezentanți speciali și Serviciul European de Acțiune Externă. În ziua de astăzi sunt mai puțini astfel de reprezentanți speciali. Unii dintre ei au avut mandate mai scurte decât în trecut, însă este un subiect ce va continua să fie pe agenda noastră și în viitor. Și în ultimul rând, referitor la structura, organigrama SAE, este adevărat că multe voci din, această, din acest for au, sub, au uh, criticat uh, structura mm, cu foarte mult personal la nivel înalt. Uh, este ceva ce a subliniat și doamna Ashton. Acum serviciul este mai stabil și putem să analizăm opțiuni de raționalizare. Am făcut unele progrese în a reduce numărul de posturi de nivel înalt în uh, organigrama noastră. Doamna Mogherini, în audierea sa, a spus că după aproximativ 100 de zile va uh, face unele propuneri referitoare la structura uh, serviciului și sunt convins că vom vedea progrese și aici. Vă mulțumesc uh, pentru oportunitatea de a răspunde. Și dacă aveți nevoie de mai multe detalii referitoare la cifre, cu siguranță vă stăm la dispoziție pentru a vi le furniza. Vă mulțumesc. Poate ar fi bine dacă... Vă mulțumesc pentru aceste informații și ar fi bine, poate, dacă Serviciul European de Acțiune Externă, angajat atât de mult pentru transparență, să publice, la fel ca și uh, Comisia, informații despre personal, deci Comisia cred că este un model din acest punct de vedere al uh, transparenței privind personalul. Eu personal, eu am, însumi am făcut multe propuneri din acest punct uh, de vedere și cred că situația nu este perfectă uh, până acum. Există două posibilități, fie faceți acest lucru voluntar, fie vom găsi modalități pentru a vă obliga să faceți acest lucru. Vă mulțumesc pentru acest schimb de uh, opinii nu o să mai dau. No, domnul Cernescu, o singură propoziție, dacă îmi permiteți, doresc să vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Cred că nu este momentul de a ne îngropa capetele în uh, nisip, nu putem ignora problemele majore economice cu care se confruntă Uniunea Europeană și vecinii săi. Rusia exercită anumite presiuni politice și cred că trebuie să discutăm în mod des, uh, deschis despre această situație, respectându-ne uh, contribuabilii. Vă mulțumesc. Am dat Uh, deja cuvântul reprezentantului uh, Curții de Conturi, dau din nou uh, cuvântul reprezentantului Curții de Conturi. Doamna președinte, înțeleg cât de mare este presiunea um, timpului și aș lua, aș lua modelul unui fost președinte american care a vizitat Ungaria, care a spus că uh, cu cuvinte foarte simple, I love you, te iubesc. Deci îți mulțumesc pentru că ai refuz pe ordinea de zi acest subiect doar la șase săptămâni după ce am discutat acest uh, subiect în cadrul uh, ședinței Uniunii Comune între comisiile CONT și AFET și aș dori să îl felicit pe domnul uh, Cearneschi, vicepreședinte al Parlamentului European, pentru acest raport uh, excelent, un document de lucru excelent, în care nu doar că a ținut uh, cont de toate remarcile din Serviciul European de Acțiune Externă, dar l-a actualizat ținând seama de situația actuală în relațiile cu Ucraina. Așa ar trebui să arate un raport. Curtea de conturi europene își desfășoară activitatea pe, pe cifre concrete și suntem încrezători că toate recomandările noastre vor fi uh, urmate. Vă dau două exemple. Doamna Mogherini are deja sediul în clădirea Berlemont, deci are șanse excelente de a coopera îndeaproape cu Comisia Europeană. Și în ceea ce privește uh, în ceea ce privește situația reprezentanților uh, speciale al Uniunii Europene, domnul O'Sullivan își părăsește postul actual și va deveni ambasador la, la Washington și uh, postul uh, pe care îl ocupase până acum cred că nu va mai exista. Deci vedem foarte clar că recomandările curții de conturi sunt înțelese și li se dă curs. Vă mulțumesc. Ajungem la raportul special al Curții de Conturi numărul 8 2014, punctul 7 de pe ordinea de zi privind integrarea sprijinului cuplat în schema de plată unică. Raportoarea este doamna Sulin, domnul Cubic din partea Curții de Conturi este de asemenea prezent și vă dau cuvântul, domnule Cubic, pentru a ne prezenta acest raport special. Madam Chairman, Doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta raportul special privind integrarea sprijinului cuplat în schema de plată unică. SPU. După cum știți, această schemă este principalul instrument financiar al Uniunii Europene pentru a spori veniturile agricultorilor. Comisia și statele membre au o gestionare partajată a acestei scheme. În anul 2008, Consiliul a revizuit principiul uh, adoptat cu ocazia reformei PAC din 2003 și a decis să extindă SPU-ul și în sectoarele agricole unde schema nu fusese introdusă decât uh, în mod parțial. Rezultatul a fost că din anul 2010 statele membre au putut transfera o sumă totală de 4,2 miliarde de euro schem, schema de plată unică. Conform normelor, statele membre au o marjă considerabilă de discreție pentru a defini cum pot, poate fi distribuit acest sprijin uh, agricultorilor. Aceste criterii trebuie să fie însă obiective, să nu discrimineze pe nimeni și trebuie să fie aliniate obiectivelor generale ale schemei de plată unică. Ținând cont de toate aceste fapte și de importanța financiară a acestei scheme, Curtea de Conturi a decis să evalueze, să înțeleagă dacă acest proces a ținut seama de toate normele relevante. Care au fost rezultatele evaluării noastre? Aș dori să grupez rezultatele noastre în patru concluzii principale. În primul rând, conform Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene și a Regulamentului Financiar al Uniunii Europene, Comisia Europeană are o răspundere generală când vine vorba de executarea conformă a bugetului european, chiar și în cadrul unei gestiuni partajare. Curtea de conturi a ajuns la concluzia că managementul Comisiei în acest uh, punct a fost doar unul efi- uh, parțial eficace. În mod specific, Comisia nu a clarificat cadrul uh, stabilit de Consiliu și nici nu a calculat în mod corect plățile făcute de statele membre pentru agricultori. Comisia nu a putut asigura că criteriile stabilite de statele membre au fost întotdeauna au respectat întotdeauna principiile Uniunii Europene, Europene, mai ales când vine vorba de tratamentul egal al agricultorilor, principiul proporționalității și influențarea pieței. Criterii definite de statele membre pe baza unei gestiuni financiare sănătoase. Din anul 2015 știm că va, va exista o nouă schemă de plată unică pentru, agri, pentru agricultori și din punctul de vedere al Curții de Conturi Europene, Comisia Europeană ar trebui să redacteze orientări generale clare pentru a demonstra că criteriile folosite sunt obiective și nediscriminatorii. Comisia Europeană ar trebui să se asigure că orice distorsionare a pieței sau a competiție ar trebui, nu se va întâmpla. În al doilea rând, există anumite plafoane pentru aceste plăți în statele membre. În iulie am atras atenția că până acum Comisia nu a introdus un sistem eficace pentru a verifica dacă statele membre au respectat aceste plafoane. Uh, drept consecință, în Franța, de exemplu, aceste plafoane au fost depășite. De asemenea, Comisia Europeană nu și-a desfășurat uh, suficient de bine controlele în statele membre pentru a se asigura că acestea respectă în mod suficient regulile europene și chiar unde erori au fost identificate, nu s-a trecut la corecții financiare datorită faptului că procedurile administrative de urmat sunt prea încete. Drept urmare, Comisia Europeană ar trebui să își îmbunătățească monitorizarea respectării plafoanelor de către statele membre și a trebuit să acorde un, o atenție sporită riscurilor uh, legate de aceste plăți. Al treilea punct, pe parcursul vizitei, vizitelor pe care le-am organizat în statele membre, am observat că legislația națională nu a fost întotdeauna aliniată legislației europene și principiilor europene și, în anumite cazuri, cheltuielile, cheltuielile au fost reduse sau agricultorii au primit mai mult decât uh, ar fi fost cazul în sectorul respectiv. În anumite cazuri, autoritățile naționale au acordat anumite plăți fără un temei uh, suficient de valid sau au calculat în mod greșit valoarea plăților. Problema este că plățile incorrecte vor continua să influențeze în mod negativ și schema de plată unică dincolo de anul 2014, datorită faptului că statele membre pot alege să plătească până la 221 de milioane de euro Drept urmare, Comisia Europeană ar trebui să se asigure că cadrul legislativ este respectat. Al patrulea punct din anul 2015 schem, va fi introdusă o nouă uh, schemă de plată unică, uh, SPU-ul fiind uh, înlocuit de schema de plată unică pe suprafață. Deci este important pentru ca Curtea de Conturi Europeană să primească informațiile actualizate relevante privind plățile efectuate în statele membre deși statele membre au deja um, o experiență cuprinzătoare din uh, momentul în care a fost introdusă schema de plată unică, am ajuns la concluzia că există diferențe mari între sistemele de control și diferențe în ceea ce privește datele de referință folosite de autorități pentru a calcula valoarea plăților. Deci este important ca Comisia Europeană să se asigure că autoritățile naționale au uh, proceduri uh, clare privind uh, fiabilitatea cifrelor care stau la baza plăților efectuate. Și concluziile finale. Auditul nostru a avut o natură foarte tehnică. Am verificat respectarea normelor aplicabile și a principiilor de către toți cei care participă la acest proces. Este un audit important nu doar pentru trecut, trecut în care am uh, exprimat deja câteva remarci importante, dar este un audit important și pentru viitor. Comisia Europeană a acceptat toate recomandările noastre și este important în cadrul noii politici agricole comune să uh, oferim, să profităm de această șansă de a nu mai repeta greșelile trecutului, să creăm un uh, sistem mult mai bine gândit și mult mai bine gestionat, astfel încât să există un, pozitiv, uh, un impact pozitiv asupra tratamentului egal pentru agricultorii din Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Cubic. Este un raport tehnic, dar deosebit de important pentru că se referă la o parte a politicii agricole comune prin care ar trebui să asigurăm uh, aceleași uh, plăți și vă mulțumesc pentru acest raport. Raportoarea este doamna uh, Sulin, care îi dau cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamna președintă. Uh, procedura de reconciliere a demarat uh, pe data, pe, pe data de 17 octombrie. Parlamentul European este de acord cu recomandările Curții de Conturi Europene și salută abordarea constructivă a Comisiei Europene. Regretăm în același timp faptul că nu toate statele membre au ținut cont de principiile unei gestionări financiare sănătoase. Tocmai de aceea, unii agricultori s-au bucurat de beneficii neașteptate. S-a întâmplat acest lucru în Italia, în Franța sau în Spania. Parlamentul European cere Comisiei Europene să controleze în mod adecvat aceste plăți. Ne îngrijorează în același timp faptul că chiar și situațiile în care Comisia a descoperit erori, a întârziat uh, cu măsurile de corectare acestor uh, erori. Parlamentul European dorește să insiste asupra riscurilor și pericolelor aduse de această situație. pentru că va fi afectat și noul sistem care urmează să intre în vigoare în anul 2015. Parlamentul European are anumite cerințe. Reducerea sarcinii administrative. Comisia Europeană trebuie să se asigure că nu există diferențe prea mari. Trebuie să transmită uh, instrucțiuni clare și adecvate statelor membre când vine vorba de punerea în aplicare a noi scheme de plată unică și să asigure existența sistemelor de control necesare, pentru că, până la urmă, Comisia este responsabilă pentru bună executare a bugetului european. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul, deci o să dau cuvântul Comisiei Europene, domnului director Vascu, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Sulin, domnule Cubic, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie, pentru a avea un schimb de opinii pe marginea raportului special al Curții de Conturi Europene și pe marginea documentului de lucru uh, privind integrarea sprijinului cuplat în schema de plată unică și aș dori să Vă mulțumesc și pentru observațiile și uh, recomandările care se regăsesc în, uh, aceste două rapoarte. După cum, am spus, după cum ați spus, uh, Comisia recunoaște că au existat unele puncte slabe când vine vorba de integrarea sprijinului cuplat în schema de plată unică și a, Comisia Europeană a acceptat toate recomandările Curții de Conturi. Aș dori să spun câteva cuvinte privind cadrul uh, actual legislativ pentru sprijinul direct și să mă concentrez asupra modului în care noul sistem uh, va răspunde recomandărilor din raportul Curții de Conturi și din raportul uh, Parlamentului European. Vă aduc aminte că în cadrul uh, că în actualul cadru legislativ, integrarea sprijinului cuplat în schema de plată unică este guvernată de partajarea comună între Comisia Europeană și statele membre. În acest context, statele membre trebuie să implementeze legislația europeană, Comisia Europeană fiind uh, responsabilă pentru controlarea și auditarea ex- executării bugetului european, respectându-se principiile subiacente legislației europene. În al doilea rând, aș dori să subliniez faptul că statele membre au o anumită marjă de manevră, tocmai pentru a reflecta diferențele existente în interiorul Uniunii Europene între diferite state membre. În plus, statele membre sunt cele care trebuie să adopte normele legislative și administrative pentru a garanta um, protejarea intereselor financiare în Uniunea Europene și sunt responsabile pentru a crea un sistem de control și gestionare în cadrul uh, ceea ce numim noi AIAX, un sistem integrat de gestionare și control. Comisia Europeană a oferit orientări generale privind uh, punerea în aplicare a cadrului legislativ la cererea statelor membre, tocmai pentru a clarifica anumite aspecte. În ceea ce privește supravegherea respectării plafoanelor existente, este clar că din acest punct de vedere trans- transmiterea informațiilor de către statele membre a fost uh, informatizată și în momentul în care au fost uh, identificate erori, am cerut, fie am răspuns, uh, am, uh, am uh, refuzat aceste cifre, fie am uh, cerut uh, clarificări. Aceasta este, aceasta este situația privind cadrul legislativ actual. Din, începând din anul 2015, situația se va modifica. După cum ați spus, uh, Vom avea o nouă schemă de plată unică care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2015 și în acest context Comisia Europeană a propus reguli detaliate de punere în aplicare care va, vor oferi un cadru statelor, un cadru general statelor membre pentru a opera aceste plăți la nivel național și regional și este foarte important să există un tratament egal între agricultori pentru a evita uh, distorsiunile uh, pieței și am ținut cont în mod adecvat de slăbiciunile observate în uh, perioada anterioară. Un alt punct pe care trebuie să-l menționez este că în uh, noul cadru legislativ, Comisia Europeană a dedicat resurse specifice tocmai pentru a spori capacitatea de monitorizare și pentru a oferi sprijinul necesar statelor membre pentru a consolida monitorizarea punerii în aplicare a cadrului legislativ european. Înaintea demarării uh, procedurii de privind regularitatea conturilor. Deci cred că există norme mult mai uh, clare acum privind uh, deciziile luate de statele membre privind uh, depășirea plafoanelor, toate aceste decizii trebuie să fie raportate și trebuie să fie motivate, spre deosebire de ce se întâmpla în trecut. Și în ultimul rând, aș dori să precizez că în noile linii directoare publicate de Comisia Europeană privind autoritățile de certificare, spunem că ar trebui să, fie, să, să poată fi verificate uh, cheltuielile făcute și să face o trimitere specifică la valoarea uh, plăților respective, tocmai pentru a evita un tratament inegal între uh, față de agricultori. În concluzie, aș dori să spun că, din punctul de vedere al Comisiei Europene, odată cu noul cadru legislativ, vom putea, uh, vom, vom putea răspunde recomandărilor exprimate de Parlamentul European, tocmai pentru a putea îmbunătăți mai mult noul, noua schemă de, de plăți unice, care este atât de important pentru politica agricolă comună, și uh, tocmai pentru a ține seama de importanța acestor bunuri publice. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Nu știu dacă doamna raportor, doamna Șulin dorește să ia din nou cuvântul. Na koncu bi uprašala. Uh, da. Am o întrebare. Este un aspect care mă îngrijorează. De ce Curtea de Conturi Europeană și, de fapt, și Comisia Europeană au revizuit uh, situația doar în acest an. Și este vorba de. Au, există o întârziere prea mare de timp, pentru că discutăm despre ce s-a întâmplat în anul 2008. De ce a durat atât de mult? Este o întrebare foarte bună pe care o adresăm, în primul rând, curții de conturi. Kubik, Domnule Kubik, vă rog. Nu am putut să facem această revizuire mai devreme pentru că uh, procesul era în derulare. Am, uh, am decis să facem această evaluare doar în acest an, când am efectuat acest audit. Comisia Europeană, Ehm, văd că sunteți puțin uh, surprinși de această întrebare. Vă mulțumesc. Cred că această examinare și identificarea punctelor slabe au venit în urma unui proces continuu. Unele dintre aceste slăbiciuni au fost identificate deja de mai mulți ani și am uh, ținut cont de ele în momentul în care am pregătit noile propuneri legislative ehm, legată de noul cadru legislativ propus de Comisie în 2011 și adoptat de colegiitori în anul 2013. Deci a fost vorba de un proces care a durat mai mult timp și am ținut seama de toate aceste deficiențe când am uh, propus noul cadru uh, legislativ și mă gândesc, de exemplu, la revizuirea procedurii de conformitate propusă deja în urmă cu trei ani, ocazia cu care ținem, am ținut seama de multe din punctele care se regăsesc în raportul Curții de Conturi și în acest document de lucru. Raportoarea dorește să revină? Nu, ajungem la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Doresc să vă mulțumesc pentru aceste informații și vom urmări în continuare acest raport special în cadrul uh, procedurii de descărcare și ajungem la timp la punctul 8 de pe ordinea de zi. Salut alături de noi pe secretarul general al Parlamentului European, domnul Vele. Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru că împreună cu dumneavoastră vom putea discuta despre bugetul Parlamentului European. Vom discuta astăzi despre bugetul pentru anul 2012, Uh, măsurile, follow-up-ul după descărcarea de gestiune. Din păcate, raportorul nu a ajuns, nu știu dacă va sosi. Drept urmare, o să vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule secretar, pentru a ne spune uh, câteva cuvinte despre bugetul pentru anul, pentru anul 2012. Da, also, Entschuldigung, das kam bei mir nicht an, dass wir einen, das kam bei mir nicht an, dass wir einen Ersatz von dem Berichterstatter. Îmi cer scuze, nu, nu aflasem că raportorul uh, este înlocuit de cineva și dau acum cuvântul domnului Vaughan. Vă rog. Informed of that, but... Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, domnul Cătălin Ivan, raportorul, nu poate fi astăzi aici, așa că am eh, fost eu de acord să vorbesc în numele său pe acest punct. Cu mare plăcere, de altfel, pentru că am fost raportorul pentru bugetul Parlamentului în 2013. Prin urmare, am eh, urmărit destul de îndeaproape bugetul Parlamentului la momentul respectiv. Am încercat încercat să facem economii la buget fără a avea impact asupra activității Parlamentului și a deputaților și cred că am înregistrat și progrese. De exemplu, am înghețat uh, diurna pentru 3 ani și am economisit cam 4 milioane de euro. Am redus costurile pentru traducere și interpretare și costurile pentru alte activități, cum ar fi premiul Lux. Uh, de asemenea, Parlamentul trebuie să fie încântat de faptul că avem un aviz pozitiv din partea Curții de Conturi pe bugetul pentru 2012. Știm cu toții însă că pot fi făcute mai multe în ceea ce privește bugetul Parlamentului. Deci când am avut o descărcare pozitivă pentru buget, am menționat o chestie de aspecte uh, și de întrebări de care vrem să ne ocupăm pe viitor. De exemplu, cred că ar trebui să reanalizăm Europa TV pentru a vedea dacă este cea mai eficientă cale de a face publicitatea activității din Parlament, să examinăm de asemenea creșterea numărului personalului superior și, de asemenea, să examinăm costurile legate de agenția de turism. Știu că le-am dat uh, o țintă uh, în ceea ce privește economiile când eram eu raportor, însă toată lumea îmi spune că uh, găsesc singuri prețuri mai mici decât prin agenția de turism. Și aș vrea să pun și câteva întrebări în ceea ce privește monitorizarea, pentru că suntem aici pentru a monitoriza descărcarea. Uh, trei întrebări din partea mea la care poate secretarul general va răspunde. În primul rând, în ceea ce privește internalizarea serviciilor de securitate. Prima întrebare este dacă economiile prevăzute s-au concretizat. În al doilea rând, ce acțiuni sunt necesare după uh, Um, problemele de securitate din Parlament recente și dacă um, se vor produce schimbări, care sunt implicațiile la nivelul costurilor. O întrebare referitoare la uh, impactul măsurilor de, pentru campania informațională, având în vedere că 2013 a fost un an cheie pentru ridicarea nivelului de conștientizare cu privire la Parlament. Am vrea să știm care a fost impactul eforturilor pentru campanie și o altă întrebare, ce economii s-au realizat de companii în cooperarea interinstituțională. Mă lucra puțin la traducere și interpretare. Ce economii s-au făcut acolo? Mai există planuri de cooperare cu alte instituții ulterioară, fiindcă acest lucru permite la economii, la bugetul Parlamentului. Și cam atât. Mulțumesc! Vă mulțumesc, îi dau cuvântul secretarului general Vele. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate că pot începe prin a vă oferi o imagine de ansamblu a unor evoluții importante din 2012, uh, iar apoi voi răspunde cu plăcere la întrebările specifice ale raportorului. În primul rând, reuniunea noastră este cea ce urmează reuniunii referitoare la descărcarea pentru 2012. Descărcarea a fost deja acordată. Am avut o rată de executare a bugetului de 99%, cu 6% mai mare decât anul precedent. Totuși, în urmă cu ceva timp, am um, căzut de acord să facem o reuniune de follow-up pentru a vedea care este situația cu implementarea recomandărilor și acesta este și ideea în spatele acestei reuniuni de astăzi. Derek Vaughan a spus deja că s-au făcut economii structurale semnificative, asta și într-un uh, dialog uh, foarte bun între uh, Uh, secretariat și uh, grupul de lucru al acestei comisii. A fost uh, un grup de lucru comun. În ceea ce privește interpretarea, am obținut economii de aproximativ 15 milioane de euro pe an prin faptul că s-au repartizat, mai, repartizat mai bine reuniunile de-a lungul săptămânii, astfel încât să nu aibă loc toate reuniunile marți și miercuri, ci și luni și joi. Uh, am redus uh, sesiunile de noapte la Strasburg, în ciuda volumului foarte mare de muncă la finalul legislaturii și, de asemenea, acolo unde, din punctul nostru de vedere, am considerat că existau posturi prea multe de, în rândul interpreților, le-am elimitat. 40 de posturi aproximativ au fost reduse în acest domeniu și au fost transferate în domeniul sprijinului politic. În ceea ce privește traducerile, estimăm uh, reducerile de cel puțin 10, la cel puțin 10 milioane, 8 uh, milioane dintre acestea prin faptul că nu se traduce întregul proces verbal al plenarei. Înainte se, proces, se traducea totul în toate limbile. Am, am constatat că am uh, decis să nu mai continuăm cu asta. Se putea uh, Uh, se poate obține o traducere la cerere, asta costa 8 milioane de euro, dar pot să vă spun că nici un deputat nu a solicitat vreodată o astfel de traducere. Sunt uh, economii care așadar nu aduc cu sine o scădere a performanței serviciilor pentru deputați. Am lucrat la productivitatea traducătorilor noștri, uh, am crescut-o cu aproximativ 50%. Mi este foarte clar că ceea ce noi numim productivitate, uh, traducătorii poate văd uh, ca o povară suplimentară, dar uh, s-a creat un echilibru mai mare între unități care înainte aveau o povară foarte mare și alte unități care aveau activitate mai puțină. Nu că nu ar fi vrut să lucreze, ci s-au corectat anumite greșeli de gestiune. Aproximativ 100 de posturi din traducere au fost uh, reduse și au fost transferate la, uh, trans, la sprijinul politic al muncii. În ceea ce privește clădirile, la clădirea Conrad Adenauer, economie o dată de 10 milioane, am, ne-am mutat într-o clădire mai ieftină la Luxemburg, și aici am, uh, a făcut o, o uh, economie de 5 milioane. În plus, am urmărit o strategie care a fost și la baza rapoartelor pentru buget sub motoul economisim și inovăm, save and innovate. Am văzut că rata de creștere a bugetelor a fost mult mai scăzută decât în uh, trecut. Am avut o creștere a bugetului de 1,9% la administrație de 2,6%, deci practic uh, la o creștere a administrației de 2,6%, deci practic bugetul a scăzut um, cu o inflație, mă scuzați, de 2,6%, deci practic bugetul a scăzut. Ceea ce înseamnă că unele lucruri nu mai putem să le facem. În urma unui studiu am văzut am făcut o comparație cu patru parlamente naționale și cu Congresul American și am văzut că există patru domenii în care putem să îmbunătățim lucrurile și șapte domenii în care putem face unele economii. Um, acest studiu a fost făcut în urmă cu câțiva ani și deci putem vedea primele rezultate. Doream, am dorit să ne îmbunătățim în ceea, îmbunătățim în ceea ce privește serviciile științifice, pe 1 noiembrie 2013 am luat o decizie pentru a crea un serviciu de cercetare și științific al Parlamentului European și acesta așa uh, inițiat activitatea. Am uh, fost conștienți de faptul că în ceea ce privește controlul implementării actelor uh, de punere în aplicare trebuie să avem un nivel mai ridicat de control uh, Uh, trebuie să vedem dacă ceea ce se decide este și aplicat. Am făcut foarte mult uh, și din punct de vedere organizatoric, uh, prin restructurarea unor departamente și prin munca în comisii. De exemplu, înainte de noul mandat am făcut o evaluare în toate domeniile pentru a vedea ce nu este controlat și supravegheat în mod sistematic. Și am ajuns la uh, rezultatul că nu exista o supraveghere sistematică a ă, acordurilor internaționale. De exemplu, acordurile pe care ni le asumăm, sunt ele ă, și respectate. Încercăm să ne îmbunătățim activitatea în ceea ce privește con con controlul clauzelor de revizuire. Deci, de exemplu, dacă există o astfel de clauză, să verificăm dacă este respectat termenul, dacă revizuirea este făcută. Toate aceste lucruri sunt acum uh, supravegheate, urmărite în mod automat. Un al treilea punct în care am considerat că putem să ne îmbunătățim uh, activitatea pentru, de sprijin pentru deputați a fost logistica, începând cu uh, echiparea birourilor, uh, la finalul ultimului mandat, din punctul meu de vedere, existau unele condiții inacceptabile în unele birouri ale deputaților în care lucrau într-o singură uh, cameră mică, 4-5 uh, uh, persoane, condiții care nici măcar nu ar fi permise prin uh, legislația belgiană a muncii. Ne-am întrebat cum am putea să îmbunătățim acest lucru. Am decis să mutăm aproximativ 1000 de angajați într-o altă clădire, Square de Meuse, Uh, s-au eliberat astfel capacități în clădirile principale și, practic, așa s-au creat 450 de module suplimentare în care pot uh, să lucreze aproximativ doi uh, lucrători și acestea stau la dispoziția angajat, deputaților la Bruxelles. Deci aici avem o, o echipare mai bună oferită uh, deputaților. Distribuția se face de către grupuri, nu de către administrație, dar avem 450 de birouri în plus. De asemenea, într-o situație similară vom fi și la Strasburg, când uh, va fi finalizată clădirea Havel. Noi pornim de la premisa că acesta va fi cazul în anul 2016. Aproximativ 350-400 de noi birouri vor fi puse la dispoziție în plus, pentru că avem suprafață în plus. Prin faptul că numărul persoanelor a scăzut în clădirile principale la Bruxelles, s-a creat și o relaxare pentru restul infrastructurii. Nu știu dacă se simte acest lucru, sper, dar, uh, bineînțeles, lifturile erau uh, supra-solicitate, cantinele erau prea pline. Prin faptul că o mie de, lucră, de lucrători au plecat într-o altă clădire, putem să pornim de la premisa că acest lucru va elibera puțin uh, spațiu. Între timp am creat doi nouă cantine la Square de Meuse, și într-un, în, încă o clădire și pornim de la premisa că nu vom mai uh, depinde de un singur furnizor și de o singură bucătărie, ci că vom putea crea mai multă diversitate și mai multă concurență. Al patrulea punct, uh, sprijinul local pentru deputați. Aici considerăm că poate fi eficient să îmbunătățim serviciile informatice uh, și ca acestea și astfel încât cele care sunt la dispoziție la Bruxelles sau la sediile Parlamentului să fie uh, la dispoziție și la birourile locale ale deputaților, astfel încât uh, să aibă aceleași echipamente și aceleași funcționalități în biroul local um, ca și la Bruxelles sau la Strasbourg. Bineînțeles, toate acestea costă bani și de aceea, dacă vrem să facem cheltuieli noi, pe de altă parte trebuie să și economi economisim. Am prevăzut șapte domenii în care putem economisi. Noi considerăm că practic nu eliminăm servicii. De exemplu, amendamentele în comisii. În viitor vor fi traduse în limbile membrilor comisiei, dar nu și automat în toate limbile. Fiecare comisie își are propriul profil lingvistic, ceea ce înseamnă că poate există limbi care nu sunt reprezentate în această comisie Bineînțeles, și aici este valabil faptul că dacă un deputat care nu face parte dintr-o comisie dorește și uh, limba sa nu este reprezentată în profilul lingvistic, uh, dorește să participe la uh, și să depună amendamente, putem să-i traducem textele în limba sa, dar nu vom face acest lucru în mod automat în toate limbile. Și asta, pentru că asta a dus la multe traduceri care erau în plus și sperăm că cu aceasta vom putea economisi 450.000 de euro. Apoi am încheiat un uh, acord de cooperare cu uh, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social. Am considerat că și cele două um, comitete aveau prea multe posturi în domeniul uh, traducerii. La început ei nu au fost de acord cu noi, însă după aceea da. am considerat că putem acționa împreună și să ne ajutăm reciproc. 80 de angajați de la COR și CESE vor uh, fi transferați la și vor fi integrați în serviciul științific al Parlamentului European, deci se elimină o capacitate care era în plus și prin aceasta creăm uh, posibilitatea, fără costuri suplimentare pentru contribuabil, uh, să creștem serviciul uh, științific și de cercetare de la 75 la aproximativ 150 de persoane. Și, bineînțeles, servi, uh, serviciile acestui uh, birou, acestui serviciu, vor fi și la dispoziția celor de la COR și de la CESE. Și, bineînțeles, și noi ne bucurăm de asta. Pentru că, dacă CEORE și CESE apelează la serviciul uh, nostru, asta uh, contribuie și la îmbunătățirea calității legiferării. Până la urmă, cu toții lucrăm uh, în același, cic, în același ciclu legislativ și atunci când se produce ceva, acest lucru este în beneficiul tuturor. Deci, fără costuri suplimentare, putem să ne îmbunătățim aici capacitățile. Cred că este prima dată că se întâmplă așa ceva între instituții și cred că Trebuie să mulțumim uh, conducerilor politice de la COR și CSE că au arătat această flexibilitate. Toate acestea sunt uh, acompaniate de un acord politic, de o mai strânsă colaborare administrativă, de exemplu, în ceea ce privește utilizarea informaticii, accesul la clădiri și la cantine. Un al treilea domeniu în care am spus că putem economisi este acordarea de servicii de interpretare în afara, de, în afara timpilor um, cei mai, cei mai ocupați la noi. Interpreții uh, sunt angajați la noi, dar când nu există activitate, sunt în continuare angajați, dar uh, nu, au, nu pot lucra. Vom, uh, trimițând interpreții la CS și la COR, folosim mai bine resursele, lucru care este și onorat din punct de vedere financiar și asta duce la economii. Prezidiul a, a, a, a aprobat o utilizare mai intensă în 2015 de către uh, COR a Parlamentului European, și a clădirilor și, drept urmare, și a interpreților. În al patrulea rând, considerăm că dacă este posibil, ar trebui să folosim produse în mod interinstituțional. Există uh, un uh, sistem de gestiune a personalului, uh, sistem 2, uh, pe care nu am folosit-o până acum. Vom folosi, o vom folosi însă în curând și ne așteptăm să economisim 10,5 milioane de euro. În al cincelea rând, reuniunile comisiilor. Dacă ele încep la 14.30 în loc de 15 câștigăm în mod net jumătate de oră uh, de interpretare, deci capacitate în plus fără costuri suplimentare. Acest lucru nu este integrat încă total, dar cred că trebuie să ne gândim, din la asta. Apoi, Parlamentul fără hârtie. Dacă vă uitați în fața dumneavoastră, vedeți că nu suntem uh, complet lipsiți de hârtii, dar încercăm să reducem consumul de hârtie. În ultimii ani, consumul de hârtie la Parlament a scăzut cu 50%. Considerăm că putem să mai reducem cu 10% și asta urmând exemplul Comisiei Envi din ultimul mandat, care a făcut două lucruri. În primul rând, nu a mai uh, imprimat fiecare proces verbal al fiecarei reuniuni în mod automat procesele verbale sunt, există în formă electronică și, în al doilea rând, pe de, per deputat se pun la dispoziție două uh, versiuni uh, pe hârtie, ceea ce a fost uh, suficient, însă invers am spus și că nu dorim să eliminăm complet hârtia, așa cum uh, a făcut-o Senatul olandez experiența ne-a arătat că atunci când nu mai există niciun fel de copie sau versiune pe hârtie uh, la dispoziție, fiecare își folosește uh, propria imprimantă. Și când se folosește aceste imprimante, uh, de fapt este cel mai scump mod de a folosi hârtia. Dacă nu am mai pune la dispoziție copii deloc, am putea așadar să obținem exact efectul opus nedorit, uh, și ne-am decis așadar pentru o variantă intermediară. La final, referitor la cele trei întrebări adresate de Derek Vaughan, în ceea ce privește siguranța, în ultimii ani am făcut uh, schimbări foarte mari în ceea ce privește organizarea securității la noi. Uh, spre deosebire de tendința generalizată, am decis să internalizăm, deci în loc să facem apel la un uh, um, furnizori externi care practic dețină un monopol sau un duopol, am decis să angajăm uh, personal care să dezvolte o, loialitate, o loialitate față de instituție pe care să-i putem forma, um, persoane care să cunoască uh, deputații. Am făcut mici progrese în acest sens. Întâi au existat Întâi am făcut asta cu acreditarea, apoi cu alte servicii, acum și cu serviciul de securitate. Până acum am respectat um, um, obiectivele de reduceri, uneori chiar le-am depășit. Suntem însă conștienți și că există în continuare deficite. Ele sunt mai ales în domeniul protecției în afara clădirii, unde, bineînțeles, noi nu putem acționa pentru că nu putem, uh, nu avem autoritate în afara Uh, clădirilor din Parlamentului, mai ales la Bruxelles. Avem o problemă reală. Până acum, autoritățile bruxeleze nu s-au declarat disponibile să uh, ofere uh, servicii uh, uh, substanțiale și asta spre deosebire de Strasburg, unde ne bucurăm de un astfel de sprijin. Drept urmare, a avut loc această situație um, cu protestanții, cu pro protestatarii curzi. Um, am fost avertizați uh, în seara dinainte, dar, și bine, dar bineînțeles uh, câteva sute de protestatari curzi nu pot fi opriți de 12 polițiști belgi. Deci am uh, decis să discutăm cu guvernul belgian, astfel încât uh, Uh, Belgia să-și asume responsabilitatea de a proteja spațiul din jurul instituțiilor europene. Deci uh, sperăm să ne protejeze mai bine decât până acum. Se pun așadar întrebări uh, și referitoare la rezistența ușilor noastre, Ehm, dar, bineînțeles, este ehm, o sabie cu două tăișuri, pentru că în astfel de situații, dacă ușile nu cedează, putem să ne confruntăm cu situația în care există persoane care sunt vătămate corporal de presiunea exercitată ă, de mulțimea din spate. În ceea ce privește campania de informare, există o evaluare a impactului pe care o analizăm în mod intens, o cifră interesantă. Ce a fost interesant la, și nou la această campanie au fost candidații de vârf, șpiță în candidată. Și am încercat să sprijinim acest concept uh, prin uh, sprijinirea unor uh, emisiuni uh, TV și altele și ne-am întrebat ce succes a avut acest concept al spitzen candidat, candidat de vârf. Au existat sondaje în toate statele membre referitor la de ce au mers oamenii la vot și dacă a jucat un rol important această idee a candidatului de vârf. Și poate că nu este foarte surprinzător faptul că în diferitele state membre rezultatele au fost foarte diferite. În Marea Britanie, 1% din uh, chestionați au considerat că este un motiv important. Candidații de vârf nici, măcar, nici nu au fost atât de activi în uh, Marea Britanie. Pe de altă parte, în uh, Germania, în Austria și în Luxemburg, până la 12% din populație au considerat că acest concept este unul uh, Um, care i-a stimulat să meargă la vot. Și dacă vedem aceste lucruri um, în legătură, putem porni de la premisa că aproximativ 9 milioane de cetățeni au considerat că acesta este un argument decisiv pentru a merge la vot. 9 milioane, bineînțeles, în întreaga Uniune Europeană, putem spune că nu sunt foarte mulți, dar 9 milioane totuși nu sunt un număr neglijabil. Și a treia întrebare referitoare la cooperarea interinstituțională. Cred că mai ales cooperarea pe care o practicăm cu cele două comitete, care ne sunt și vecine, uh, este de subliniat. Deci uh, am aprofundat cooperarea, coordonarea nu întotdeauna trebuie să participe toate instituțiile la această cooperare, însă cine participă la această cooperare trebuie să facă în așa fel încât toată lumea să se bucure de avantaje de pe urma acestei cooperări. Și, bineînțeles, relația trebuie să fie una colegială. Deci avem, am furnizat un exemplu bun a modului um, în care cooperarea interinstituțională poate să aducă o valoare adăugată pentru toți participanții. Mulțumesc, spune doamna Gresle, de 10 ani sunt aici și pot să vă spun că serviciile pentru deputați s-au îmbunătățit. Uh, timpurile în care trebuia să lupt pentru al treilea telefon, pentru un nou angajat, au trecut și uh, ne bucurăm că acest lucru s-a întâmplat și ne bucurăm când uh, se răspunde la cererile noastre, iar acest lucru s-a întâmplat în ceea ce privește interpretarea. În 2006-2007 a existat un raport din partea lui Alexander Stub. Ne-am certat mult uh, din, cu restul Parlamentului pe acest subiect, dar să vedem că am, acum că vedem că a meritat, ne bucurăm. Mai mulți colegi au solicitat să intervină. Colega Iala Sender întâi. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând îmi cer scuze că am sosit după ce a început prezentarea făcută de secretarul general, însă vă mulțumim pentru răspunsurile la întrebările complicate pe care le-ați primit. Aș vrea să vă spun câteva dintre preocupările noastre Uh, cu privire la aspecte uh, unde nu avem răspunsuri așa de concrete în ceea ce privește delegațiile interparlamentare. De-a lungul timpului, lucrurile s-au îmbunătățit, prezența deputaților uh, în alte teritorii, relația și dialogul permanent cu alți deputați, mai ales în zonele unde există probleme. Și acesta este un lucru bun. Am propus să se facă vizite specifice pe proiecte în aceste zone și în aceste regiuni vizitate de delegațiile interparlamentare și aș vrea să vă întreb cum stau lucrurile în acest sens. Există săptămâna aceea turcoaz uh, și am văzut că nu am putut face acest gen de vizite. Nu vreau să critic situația neapărat, însă aș vrea să vă întreb dacă există riscuri ca delegațiile interparlamentare să se confrunte cu probleme în ceea ce privește vizitele acestea, inclusiv din perspectiva serviciilor lingvistice. În ceea ce privește uh, traducerea, sunt de acord că trebuie să lucrăm puțin la această situație, dar există posibilitatea de a extinde aceste probleme, există și cetățeni, nu doar uh, deputați care participă și care sunt interesați de amendamentele colegilor. Există și cetățeni care poate doresc să aibă acces la textele respective. Nu spun că acest lucru este valabil de fiecare dată, știu că sunt costuri mari, dar poate ar trebui să vedem dacă există cereri și din afară în ceea ce privește textele uh, pe care poate noi nu le solicităm uh, pentru că Eh, știm că sunt scrise într-un fel de limbaj global european și le înțelegem, dar știm că poate cetățenii își doresc acest lucru. În ceea ce privește CESE și Comitetul Regiunilor, știu că în Parlament s-a cerut să existe o mai bună cooperare între aceste instituții pentru a îmbunătăți sinergiile, dar vreau să vă întreb, din perspectiva acestei flexibilități, pentru că știu că există membri ai CESE și Comitetului Regiunilor care sunt preocupați fiindcă întotdeauna le spunem că o să dispară, poate. Vreau să vă spun că în ceea ce privește această cooperare, nu Parlamentul este vampirul care suge sânge, ci mai degrabă noi suntem cei care vrem să promovăm o cooperare. Și suntem de acord cu ce activitatea pe care o desfășoară acestea. Apoi, în ceea ce privește reducerea volumului de documente pe hârtie și creșterea documentelor online, suntem de acord, dar există uh, probleme legate de rețeaua Wi-Fi. Uneori aceasta funcționează, altădată nu. Și uh, atunci avem probleme. Este un lucru care ar trebui să fie uh, discutat și analizat. Și aș vrea uh, să vă felicit pentru că avem acum un vicepreședinte care se ocupă de securitate, domnul Tajani, vicepreședintele la care mă refer, care se ocupă și de serviciile de securitate, însă E nevoie să existe cât mai repede o strategie, să spunem, prin care să răspundem acestor probleme la nivelul securității. Suntem un parlament deschis către cetățeni cu toate riscurile uh, implicate, dar pe de altă parte vrem să ne asigurăm că uh, este garantată securitatea persoanelor, uh, nu doar pentru deputați, ci pentru toate persoanele care se află în Parlament. Mulțumesc! Domnule secretar general, vă rog. Ja, herzlichen Dank. Ähm, Vă mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, în ceea ce privește delegațiile interparlamentare, în cadrul grupurilor politice s-au purtat uh, discuții extinse privind modul în care activitatea delegațiilor interparlamentare poate fi strânsă mai mult de activitatea comisiilor. Pentru că expertiza privind uh, țările se regăsește la delegații și expertiza uh, pe domenii se regăsește la comisii, deci s-a pus întrebarea cum pot fi legate aceste două domenii. Deci delegațiile vor fi întrebate care sunt obiectivele lor concrete, pe de altă parte vor avea posibilitatea de a-și prezenta mai bine uh, rezultatele în cadrul rapoartelor relevante. Într-un uh, caz concret, uh, cei care se ocupau de mm, negocierile bugetarului au aflat că în uh, în, în etapa finală, vor, fiind vorba de economii de 400 de milioane de euro, 23 de milioane ar putea fi economisită în domeniul clădirilor, pentru că pentru clădirea Conrad Adenauer plata putea fi făcută puțin mai târziu și una din măsurile decise a fost, să spunem, ca la începutul noi perioade de eh, legislative, urmează să se constituie aceste delegații, urmând să poată organiza călătorii din anul următor, astfel încât activitățile să se poată desfășura în mod uh, normal. Apoi, în ceea ce privește amendamentele, desigur, fiecare amendament care nu a fost adoptat în comisie poate fi depus din nou în plenară. Este o situație foarte clară, însă toată lumea știe că există foarte multe amendamente uh, considerate a nu fi atât de relevante și care nu mai sunt reluate. Însă amendamentele care sunt relevante, care sunt importante și pentru cetățeni, Uh, care vor fi, uh, vor fi prezentate și în plenare reprezintă o majoritate, dar există și amendamente care nu au fost atât de relevante și care nu au mai fost prezentate în plenară. În ceea ce privește cooperarea cu cele două comitete, eu cred că în cadrul unei cooperări, întotdeauna Uh, partenerul mai important trebuie să dea dovadă de o cooperare sporită. Nu el este cel care trebuie să stabilească regulile, ci din potrivă, dacă își dorește o cooperare, trebuie să țină seama de situația partenerilor și, în acest caz, al cooperării, cooperării între Parlamentul European și Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, Parlamentul European este cel care trebuie să țină seama de situația partenerilor. Domnul Valcarcel este cel uh, responsabil. Până acum fusese președintele Comitetului Regiunilor și dumnealui înțelege foarte bine situația delicată și uh, cred că va reuși să impună și punctele deosebit de importante pentru aceste două comita- comitete. În ceea ce privește ultima întrebare referitoare la siguranță, ea reprezintă uh, prioritatea de top a secretariatului care s-a ocupat de această temă și la ultima întâlnire uh, organizată, cred că această temă se va regăsi și pe viitoarea ordinea de zi a reuniunii noastre, trebuie să studiem situația cu mare grijă, dar am recunoscut că mai ales în exteriorul uh, clădirilor, dar și în interiorul clădirilor, mai avem multe lucruri de făcut. Mulțumesc, domnul De Jong are cuvântul. Um... Ja, ik, ik bedank eh, de secretaris. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc domnului secretar general pentru aceste politici axate pe economii care au fost făcute acolo unde se impunea. Însă, așa cum am spus de fiecare dată, există o serie de întrebări care n-au primit răspunsuri specifice de-a lungul timpului, nici chiar în scris. Și o să încerc să obțin răspunsuri mai concrete, mai ales în ceea ce privește premiul Lux se spune că Parlamentul trebuie să fie mai eficient în ceea ce privește economiile, lucrul cu care suntem de acord, dar nu ni se spune cum va face economiile suplimentare pentru uh, acest domeniu. Nu ni se spune care este amploarea acestor măsuri și care sunt factorii care joacă un rol aici. Aș vrea să știu care sunt factorii și la ce ne putem aștepta până la urmă. Aș dori de aceea să am un răspuns mai clar. Declarațiile de interes ale parlamentarilor. De curând am avut o anchetă făcută de Transparency International care a făcut o bază de date cu toate declarațiile de interes ale parlamentarilor și ale personalului și aceasta nu era o activitate pe care ar fi putut-o desfășura Parlamentul. De aceea s-a ocupat uh, această organizație independentă. Uh, au verificat funcțiile anexe ale parlamentarilor și mă întreb dacă nu o să avem și noi pe viitor un sistem identic cu cel folosit de Transparency International. În ceea ce privește rambursarea indemnizațiilor, la pagina 9, Parlamentul cere sau vorbește despre o imagine de ansamblu care permite exercitarea unui control, chiar și limitat. Și aș vrea să știu dacă n-ați putea să ne spuneți care ar fi costul mm, pentru secretariat în cazul în care toate aceste cheltuieli și diferitele indemnizații ar fi supuse unui control. Ni s-a spus că acest lucru va fi făcut, dar există ezitări având în vedere suma, nivelul sumelor și am vrea să știm care ar fi costurile pentru un astfel de control. În ceea ce privește diurna, ni se spune că nu se cunoaște exact care este nivelul pentru această uh, diurnă. Nu a avut loc o indexare cu inflația, prin urmare, aici ar fi câteva lucruri de spus. Pentru că nu pot uh, explica alegătorilor mei că primesc o uh, indemnizație zilnică neindemnizată. Există membri ai Parlamentului și cinci membri ai cabinetului care au obținut niște funcții importante și că acest lucru pare să se repete și la paginile 12 și 13 și după aceea mă și opresc, se vorbește despre campania electorală. Există aici un studiu de impact care m-a interesat foarte mult, mai ales în țările care nu aveau um, cap de listă acești spițan candidat și vedem că par, interesul alegătorilor a fost redus în aceste cazuri. Este vorba despre organizații externe care au primit 5 milioane de euro și uh, oamenii au votat mai puțin în aceste țări decât la alegerile trecute. Serviciul de comunicare ne-a prezentat o listă cu tot ceea ce s-a făcut, ceea este foarte bine. Dar ce trebuie este ca uh, oamenii să iasă din această situație. Poate că acolo unde nu existau cap de listă, populația era mai puțin interesată, dar eu constat că prezența la FOT a fost mai redusă și trebuie să existe o campanie și care se implice și persoane care n-au fost votate. Vă mulțumesc. O serie de întrebări în ceea ce privește premiul Lux, care ar trebui să fie ce ar trebui să spunem că este că ține seama de costuri, însă așa cum a spus și dumneavoastră, nu există un calendar specific de economii sau un obiectiv, o măsură specifică de economii. În ceea ce privește serviciile de restaurație, am transmis strategia noastră și vă pot spune câteva puncte de îmbunătățire. În primul rând, este important să avem mai mulți furnizori în Parlamentul European, să nu depindem de un singur uh, furnizor pentru că există o singură bucătărie aceasta a fost situația noastră. Dacă există o singură bucătărie și atunci celelalte uh, restaurantele existente nu sunt decât puncte de distribuție. Drept urmare, avem nevoie de uh, posibilități diferite de pregătire a hranei în Parlamentul European pentru a putea alege între diferiți furnizori. În ceea ce privește noua, noua politică a noastră, am ținut mai mult cont de aspectele de sănătate, Parlamentul European are în continuare un deficit mare în domeniul cantinei, însă dorim să ne îndreptăm mai mult înspre o uh, alimentație sănătoasă, tocmai de aceea am ajuns la o sporire a prețurilor înspre alimente mai uh, sănătoase și să avem o politică sănătoasă și din punctul de vedere al stimulilor necesari pentru o alimentație uh, sănătoasă. Ajustările prețurilor au avut loc după o perioadă de 10 ani, dacă nu chiar mai lungă, în care prețurile nu au fost aliniate. Desigur, dacă timp de 10 ani prețurile nu sunt aliniate realității, deficitul este tot mai mare. Deci, cred că ar fi o idee foarte bună să aliniem mai des prețurile, nu să așteptăm 10 ani și apoi să fim obligați să recurgem la o aliniere foarte mare a prețurilor. Tocmai în acest uh, domeniu, cred că avem deja o strategie detaliată din partea Secretariatului General, care va fi pusă în aplicare pas cu pas întotdeauna în legătură strânsă cu noile clădiri construite. În ceea ce privește Transparency International, noi publicăm toate aceste informații și pe propria noastră pagină de internet, deci toate aceste informații pot fi accesate și în Parlamentul European. Desigur, trebuie să reflectăm în mod regulat dacă situația trebuie modificată uh, aliniată în funcție de categoriile de venit, dacă există modificări din acest punct de vedere, apoi trebuie să spunem foarte clar ce înseamnă o activitate pură de uh, voluntariat. Unii europarlamentari uh, au ajuns, din punctul de vedere a unor categorii, la concluzii false, Apoi, în ceea ce privește indemnizația generală, în text se spunea light touch arrangements și am încercat să explicăm care sunt aceste aranjamente, care sunt propunerile pe care le-am făcut uh, noi. Este vorba de, de linii directoare, de un catalog de cheltuieli. Deci, cererea care ne-a fost uh, adresată nu era una atât de detaliată și cred că din acest punct de vedere răspunsul pe care am încercat noi să-l oferim este unul potrivit. În ceea ce privește posturile, sunt uh, decizii luate de Secretariatul Parlamentului, pe, decizii pe care le luăm în mod uh, regulat și le-am luat cu o mare majoritate tocmai pentru că am fost convinși că aceștia sunt candidații potriviți pentru posturile respective. Apoi, în ceea ce privește participarea la alegeri, între timp, există această tendință la toate alegerile democratice ca în medie de la o alegere la alta participarea scade cu 2,5%. Este un lucru valabil nu doar pentru alegerile europene, cât și pentru alegerile pe plan național. Participarea la alegeri de la o alegere la alta a scăzut pas cu pas, tot cu câte 2,5%. În cazul alegerilor europene, uh, reducerea a fost de 0, ceva la sută, deci nu a fost o reducere atât de puternică și există indicii conform cărora faptul că Parlamentul decide nu doar componența Parlamentului European, ci știu dinainte care sunt, care este programa, programul electoral a unei uh, comisii, așa cum se întâmplă uh, și pe plan național, unde se aleg membrii Parlamentului, dar se și știe cum va arăta probabil uh, guvernul și acest uh, lucru a determinat un număr de aproximativ 9 milioane de cetățeni să participe la aceste alegeri europene. Poate este un uh, succes parțial, dar este un succes al strategiei pe care am am pus-o noi în aplicare. Domnul Arnott are cuvântul. Este foarte important să nu uităm că banii despre care vorbim aici sunt banii contribuabililor europeni și că avem o datorie care trebuie să fie respectată și anume costurile să fie reduse cât mai mult posibil. În primul rând, pe mine mă preocupă ce se spune pe pagina 19 a raportului. Menționați uh, posturile pentru AD14 și peste ca fiind 4,6% și se spune că aproape că se spune că este mai, un nivel mai scăzut decât pentru alte instituții. AD14, atunci când luăm în considerare uh, taxele comunitare, reprezintă cam cât câștigă primul ministru britanic dacă avem în vedere diferențele de impozit. Deci avem cam unul din 20 membri ai personalului care lucrează în serviciile Parlamentului care câștigă mai mult decât primul ministru al Marii Britanii, lucru care mi se pare absolut eronat. Și procentul acesta este mai scăzut decât în alte instituții europene. În ceea ce privește partea cu securitatea, Explicațiile și garanțiile pe care le-am primit aici nu mi se par suficiente, nu mă conving de faptul că nu vor exista probleme mari de securitate din nou. Știu că ați răspuns deja la această întrebare, dar dați-mi voie să îmi pun totuși întrebarea. Aș vrea să știu ce economii am făcut la nivelul costurilor uh, datorită faptului că am internalizat serviciile de securitate. În ceea ce privește costurile uh, pentru birouri, indemnizațiile pentru birouri. Ca nou membru al Parlamentului am fost șocat să văd că banii respectivi sunt practic puși într-un cont bancar și că nu există procese de verificare, că a trebuit să calculez singur și să mă asigur că fac totul așa cum trebuie să fie făcut și că voi putea uh, da socoteala legătorilor din Regatul Unit pentru acești bani uh, pentru a fi transparent, dar nu par să existe proceduri de verificare. Acesta este un aspect esențial în orice democrație. Uh, un astfel de aranjament light touch, unde se vorbește despre mai multe orientări pentru membri, e un lucru, dar fără îndoială trebuie să existe și niște procese de verificare, chiar și dacă avem acel light touch. În ceea ce privește premiul Lux, încă o dată, uh, nu e vorba neapărat de cheltuieli aici. Este aproape de o, o jumătate de milion de euro din banii contribuabililor dați pentru un aspect care nu are nici un avantaj la nivel practic. În ceea ce privește serviciile de catering, evident, aici nu trebuie să fie pierderi pentru ei. Când uh, merg să mănânc la cantină, trebuie să plătesc prețul corect. Altfel n-ai cum să te justifici în fața alegătorilor, contribuabililor. Aș vrea să îmi răspundeți din perspectiva acestor aspecte. Domnule coleg, această comisie a cerut întotdeauna o transparență în ceea ce privește costurile, dar am apărat întotdeauna și libertatea mandatului și din acest punct de vedere în Europa există tradiții diferite. Pentru noi, uh, indemnizația diurnă este uh, foarte importantă, domnule secretar general. Uh, da, în primul rând o corectură. Ați spus că unul din 20 este în această categorie. Nu este adevărat. Vorbim de poate 70 de uh, persoane. Uh, ar, do, uh, unul din 20 ar fi 1400 de angajați în total, dar avem 7000 de angajați ai Parlamentului între, uh, puseseți, uh, ați pus întrebare referitor la măsurile suplimentare în domeniul securității. În domeniul securității, prin măsurile suplimentare, prin restructurarea pe care am făcut-o, am obținut economii. Exter uh, serviciul externalizat ne-a costat mai mult decât ne costă acum să angajăm oameni. Putem vorbi poate despre nivelul economiilor, uh, dar cheltuierile în mod clar nu sunt suplimentare, ci sunt mai reduse. Light touch arrangement nu a fost formularea pe care am ales-o eu, este o formulă preluată dintr-un raport adoptat de către plen. Acestea au fost, cerințele către noi au fost uh, prevăzute în acest uh, raport de aceea am considerat uh, potrivit să preau această formulare. Bineînțeles, nu uh, administrația decide, ci biroul um, Parlamentului ia decizii în acest uh, caz. În ceea ce privește cantina, ați văzut probabil acest grafic, deficitul um, înregistrat prin faptul că nu au crescut prețurile, s-a redus în mod semnificativ deja din 2013 suntem uh, pe cale să luăm alte măsuri pentru a reduce și mai mult acest deficit. Mulțumesc. Uh, in the report, it states that the proportion of 84... În raport se spune că există 4,6% uh, personal peste A de 12 când uh, a spus acolo la punctul 77 și dacă mă înșel, puteți să-mi explicați, vă rog, care este această, de ce este această discrepanță între cifrele pe care mi le-ați pus și raport? Da, mulțumesc. Cred că trebuie să facem o diferență. S-a pus întrebarea referitoare la director general și directori. Aceștia Uh, avem o cifră exactă, pot să mă uit exact acum la ea. Avem 56 de directori și director general, însă și în serviciul de administrator, data atingerii gradului A de 14. Așa se ajunge în situația în care avem mai mulți funcționari cu gradul A de 14, dar care nu au uh, Uh, rolul și postul de director sau director general. Numărul directorilor a crescut, însă am decis acest lucru în mod intenționat și anume îi plătim pe directori um, cu așa cum îi plăteam înainte pe șefii de unitate, deci cu o, um, o scară mai jos. Este o posibilitate pe care ne-o oferă statutul și pe care o folosim în mod sistematic. Deci o persoană uh, numită director sau director general trebuie să înceapă cu un grad redus și poate fi promovat sau nu. Colegă Pipa. Domnul Piper. Mulțumesc. În primul rând, iau la cunoștință cu plăcere uh, faptul că se face mai mult în domeniul uh, securității și că uh, există o strategie și că ne bazăm pe forțe interne. O întrebare referitoare la securitatea datelor. Am fost și eu afectat deja două ori de lucruri ce au venit din afară de atacuri. Am primit un răspuns din partea Serviciului de Securitate numai după ce am apelat în mod personal uh, la secretarul general. A durat ceva mai mult. Mi-aș fi dorit uh, mai multă atenție, să spun așa, și din partea serviciilor care se ocupă de securitatea datelor. Îmi dau seama că a avut loc un uh, progres uh, tehnic nu vreau să mă plâng, să mă văicăresc, dar mi se pare important să fi luat în serios ca deputat și cred că aici mai este loc de îmbunătățire. O întrebare referitoare la neafiliați. Aș vrea să știu după ce criterii personalul uh, par Parlamentului uh, poate fi pus la dispoziția acestor deputați neafiliați? Care sunt drepturile lor la uh, a recurge la personalul Parlamentului? Încă o observație, nu foarte serioasă, dar, într-adevăr, acum noi, direcționați de către Secretariatul Parlamentului, vom merge în direcția cea bună din punct de vedere al sănătății alimentare. Deci, um, uh, uh, voi uh, fi încurajat să nu mai iau friptură și mai degrabă pizza vegetariană. Pentru propria mea alimentație sănătoasă sunt eu responsabil, nu administrația Parlamentului. Și încă o întrebare la fel de puțin serioasă. Uh, nu mai primim cafea în reuniuni. Cât am economisit din asta? Also die letzte Frage kann ich präzise beantworten. Pot să vă dau un răspuns precis la ultima întrebare. Faptul că nu se mai servește cafea și ceai um, ne aduce economii de jumătate de milion de euro pe an, dar mai trebuie să rafinăm calculele. Ja. Aber die Frage war nach der Einsparung. Also die Einsparung bringt eine halbe Million Euro. Da, deci uh, economii de jumătate de milion de euro. Avem uh, mult de economisit, deci uh, economisim unde putem. Apa este în continuare la dispoziție. Întrebarea precisă referitoare la personalul alocat pentru cei deputații neafiliați există uh, mai multe posibilități. Fiecare deputat uh, are dreptul la proprii săi angajați, asistenți. Pe de altă parte, însă, ei nu fac parte dintr-un grup politic. Deci, aici beneficiază de mai puține servicii. Cheia de distribuție se stabilește între grupurile politice și neafiliați. Deci pentru fiecare mandat, mandat există o cheie de distribuție sau un uh, considerare diferite elemente, echipament de bază, echipament suplimentar sau uh, uh, servicii suplimentare în funcție de uh, limbile necesare și activități. Deci cine afiliații beneficiază de servicii, dar care sunt reduse uh, față de uh, cele de care beneficiază grupurile, pentru că nu activitățile specifice uh, grupurilor. Cheia de distribuție se negociază între grupuri și grupurile și uh, neafiliați la începutul mandatului. S-a întâmplat S-a negociat deja în acest mandat, iar cheia de distribuție va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Domnul Gerbrandi, vă rog. Ah, Mulțumesc, Pe durata campaniei electorale, fiecare dezbatere care a avut loc în țările de jos, țara mea, dar și în alte țări, a fost Um, depășită de discuțiile referitoare la finanțele interne ale Parlamentului și a fost absolut imposibil să vorbești serios despre Europa, despre fapte concrete. Practic, aceste chestiuni subminează uh, motivul pentru care uh, existăm. De ce? Datorită Strasburgului, în parte. De fiecare dată intervine în discuție și e foarte greu uh, să răspundem. Dar mai sunt alte chestiuni pe care le putem rezolva noi singuri adică um, indemnizațiile pentru cheltuieli generale, indemnizațiile zilnice și așa mai departe. Și una dintre probleme este lipsa totală de transparență. Sigur că pe pagina de internet există informații, dar dacă mă uit la răspunsurile scrise primite din partea domnului Vele la întrebările noastre, văd că nu există deloc transparență. De exemplu, la punctul 50 din rezoluția Parlamentului, care s-a bazat pe amendamentul meu, unde cerem o evaluare a uh, diurnei zilnice pentru membri în ceea ce privește utilizarea și suma propriu-zisă. Răspunsul de la pagina 9 este absolut nepotrivit. Scopul evaluării a fost să se facă o analiză detaliată a calculelor pe baza cărora s-a ajuns la suma aceasta diurnei zilnice. De ce uh, regulile sunt așa cum sunt. De ce există aceeași diurnă dacă trăiești uh, în Belgia și nu când stai altundeva? Ideea originală fiind că vii din uh, alt stat membru și există costuri și așa mai departe. Dar dacă locuiești în Bruxelles, primești aceeași diurnă. Deci sistemul actual este departe de a fi unul corect, ar trebui să fie evaluat și aceasta este o dezbatere pe care deja am avut-o în ultimii cinci ani de mai multe ori. Însă sunt în continuare de părere că plenara este autoritatea supremă în Parlament și nu biroul. Și dacă plenara cere o evaluare, am vrea să știm de cum poate biroul să refuze acest lucru. Nu este o evaluare care a fost uh, discutat în răspunsul înscris pe care ni l-ați dat. De aceea poate ne mai puteți explica încă o dată de ce, după părerea dumneavoastră, biroul um, are un cuvânt mai greu de spus decât plenara și de ce refuzați uh, să faceți această evaluare, mai ales din perspectiva intervenției mele inițiale, și anume, aceste chestiuni ne subminează credibilitatea activității noastre politice și nu doar în parte, ci absolut complet. În țările de jos, eurodeputații nu sunt deloc luați serios din aceste motive. Și putem avea miliarde de rezoluții sau de acte normative pe chestiuni foarte importante. Dacă nu suntem transparenți în ceea ce privește propriile fonduri, nu o să fim niciodată luați în serios nu vorbim aici de câțiva bănuți, ci despre activitatea centrală în existența noastră de eurodeputați. Das uh, zuständige Gremium forul competent, așa cum am spus uh, și în ceilalți ani, este biroul și până acum biroul a confirmat de fiecare dată că trebuie să fie vorba de o sumă forfetară. Sumele forfetare sunt posibile conform regulamentului financiar al Uniunii Europene, au avantajul că au, vin, vin cu foarte puține complicații administrative. Până acum, biroul a, uh, a menținut sumele forfetare pentru anumite domenii. Bineînțeles că biroul poate în viitor să-și schimbe poziția, să o regândească, însă până atunci Asta este poziția forului competent și competent pentru acest uh, subiect este biroul Parlamentului. Domnul Gerbrandi. Um. Îmi cer scuze, dar este departe de a fi un răspuns satisfăcător. Nu mă refer la forfeul respectiv. Sunt de acord cu acesta. Trebuie să le putem explica cetățenilor de ce avem acel forfe, acea sumă forfetară, pe ce se bazează, cum s-a calculat. Eu nu știu și nici alegătorii nu știu acest lucru. Vorbim despre transparență. S-a spus aici că e vorba de banii contribuabililor. Cum am spus și eu, e mai mult de atât. Răspunsul pe care ni l-ați dat este un exemplu al modului cum nu trebuie făcute lucrurile. Acesta este sistemul și așa sunt regulile, spuneți. Dar nu e suficient, nu pot să spun acest lucru uh, cetățenilor țărilor de jos într-o dezbatere, fiindcă m-ar huidui pe bună dreptate. Prin urmare, trebuie să putem fi răspunzători și să putem da explicații de ce avem această sumă forfetară. Vă rog, e nevoie de transparență. Uh, also in jedem Fall, ich habe jetzt besser verstanden, Sie stellen nicht... Da, am înțeles mai bine. Nu puneți sub semnul întrebării existența unei sume forfetare, ci cum este ea calculată, cum este calculat nivelul ei. Da, este o clarificare importantă. Biroul, la stabilirea acestei sume, în trecut a pornit de la premisa că anumite cheltuieli trebuie să fie acoperite din, acest, din această sumă. Aceste cheltuieli sunt prevăzute în anumite liste, sunt documentate. Bineînțeles că uh, ideea unei sume forfetare este ca ea să fie forfetară, dar există liste care sunt publicate pe site și care arată care sunt cheltuielile ce urmează să fie, ce pot fi uh, acoperite prin această sumă. Uh, vă mulțumesc pentru uh, clarificarea faptului că nu sunteți împotriva ideii de sumă forfetară, ci că vreți să știți cum este ea uh, calculată. Domnul Parnie, raportor pentru descărcarea 2013 pentru Parlament, dacă nu mă înșel. Da, doamnă președinte, domnule secretar general, e o plăcere să fiu astăzi aici cu dumneavoastră și să vă pun întrebări cu privire la descărcarea pentru anul 2012, având în vedere, așa cum ne-a spus doamnă președintă, că am fost numit raportor pentru descărcarea pe 2013 a fost o mare responsabilitate pentru mine și uh, încerc să mi-o asum în cel mai bun mod posibil, organizând uh, în curând audierile pentru diferitele directorate generale ale Parlamentului, care, conform foștilor raportori pe care i-am contactat, uh, vor reprezenta un punct forte al activității de raportor. Bun, în ceea ce privește descărcarea pe 2012, am câteva întrebări care poate că ar părea tehnice, dar care în același timp sunt foarte importante, aș zice eu. În primul rând, am constatat pentru descărcarea pe 2012 o creștere importantă a sumelor reportate pentru peste 244 milioane 600 de mii de euro planificarea acestor cheltuieli a fost îmbunătățită. Aceasta este una dintre măsurile luate pentru a evita să fie reportate sume chiar așa de mari, deci peste 244 de milioane de euro. În al doilea rând, o întrebare referitoare la Direcția Generală Coma. A existat o listă detaliată a măsurilor de externalizare și a costurilor acestora. E vorba de un angajament care a fost luat uh, anterior. A treia întrebare. Studiul de evaluare independent referitor la producție, mult, producția multimedia online a Parlamentului. A fost făcut un astfel de studiu și dacă da, care au fost concluziile sale? Studiul de evaluare independent cu privire la producția multimedia online a Parlamentului. Există un astfel de studiu? O a treia întrebare. A existat uh, o analiză cost-beneficiu a emisiunilor TV, a aparițiilor TV. În cazul acestor descărcări, proiectul de buget pentru extinderea clădirii Adena Conrad la Luxemburg va fi respectat? Acest proiect de buget e o întrebare uh, pe care ne-o punem cu toții. Și sistemele uh, informatice ale Parlamentului. Aș vrea să știu dacă au fost auditate de o companie independentă, având în vedere atacul um, persoanelor care au interceptat uh, conversațiile dintre Wi-Fi-ul public și smartphone-urile private din Parlament. Acestea sunt întrebările. Uh, Mulțumesc. Văd că ne începem deja colaborarea. În primul rând, în ceea ce privește evaluările în domeniul IT după atacurile pe care le-am avut. La nivel intern s-a, fă, făcut o evaluare cu ajutorul unor experți externi și am putut să ne dăm seama că este foarte problematic faptul că deputații, dar și personalul și-au accesat datele mai degrabă confidențiale și sistemul Parlamentul sistemul Parlamentului prin um, uh, wireless, uh, rețeaua wireless pentru vizitatori. Deci um, uh, nu exista această diferențiere între un uh, Wi-Fi mai deschis pentru toată lumea și unul mai sigur pentru uh, uh, pentru personal și deputați. Uh, deci, practic, uh, acest acces, nu exista un acces mai securizat. Această problemă între timp s-a rezolvat. Membrii instituției, funcționarii, uh, deputații se loghează acum pe o rețea mai sigură, iar acest lucru s-a făcut uh, cu, uh, prin apelarea la consultanța din partea unor experți externi foarte calificați. În ceea ce privește costurile clădirii Conrad Adenauer, în urmă cu câțiva ani am avut o surpriză foarte neplăcută, apoi am decis să nu acceptăm aceste oferte crescute. Pot să vă spun că la ora actuală avem licitații care au progresat foarte bine, o bună parte din volumul costurilor este acoperit și suntem în cadrul, poate chiar puțin sub cadrul prevăzut de costuri. Deci nu avem depășiri la clădirea Conrad Adenauer, ceea ce pentru un proiect atât de mare, uh, mai ales că este vorba de un prim proiect pentru noi ca instituție, este un caz excepțional faptul că respectăm uh, bugetul prevăzut până acum. Uh, dar licitațiile sunt într-o etapă foarte avansată, deci suntem optimiști și mulțumiți de modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum. Europal TV este, a fost evoluat de mai multe ori, în mod regulat, și am văzut că au scăzut în mod semnificativ costurile, aproape la jumătate. În același timp știm că utilizarea produselor a crescut în mod semnificativ. Practic, costurile au scăzut, dar um, accesările au crescut în mod semnificativ. Probabil se poate face mai mult în acest domeniu, dar este clar că o, o comunicare modernă nu poate să renunțe la materiale video. Nu putem să lucrăm numai cu text și cu fotografii. Avem nevoie de material video din acest punct de vedere, uh, conceptul Europarl TV uh, induce în eroare, pentru că nu este o televiziune, este o, este o posibilitate de a descărca de pe internet uh, materiale video. Și pot să vă spun că ne îmbunătățim, cred că putem să ne îmbunătățim și mai mult și va trebui să vedem cum putem să atingem o eficiență optimă Studiul la care v-ați referit uh, vă va sta la dispoziție până înainte de finalul anului. Deocamdată nu este disponibil, dar am evaluat uh, proiectul în mod regulat. În ceea ce privește transferurile înspre următorul an bugetar, uh, exercițiu financiar, lucrurile sunt, depind de situație, uneori de proiecte specifice, uh, depinde dacă putem uh, finaliza anumite lucruri într-un an sau nu. Din punctul meu de vedere, nu există o tendință negativă în uh, Parlament în acest uh, sens. Există evenimente care variază de la an la an și care duc la aceste diferențe. Și de altfel, Uh, sper că vom colabora foarte bine pentru anul următor. Domnul Toirer, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule secretar general Vela, vă mulțumesc în primul rând pentru prezentarea pe care ne-ați uh, ținut-o. Mi se pare într-adevăr important să subliniem progresele pe care le-am uh, înregistrat. Cred că vom avea și posibilitatea de a reveni asupra acestor progrese. Ne-ați spus, de exemplu, că uh, numărul zborurilor uh, de categoria economii de la 20% a ajuns la 40%. Este un exemplu care demonstrează că Parlamentul depune eforturi foarte mari uh, reducând confortul călătorilor uh, europarlamentarilor pentru a economisi banii contribuabililor europeni. V-ați referit de asemenea și la serviciile de traducere. În acest uh, context, în uh, urma intervenției doamnei Ayala Sender a spus câteva cuvinte privind delegațiile. Eu aș dori să vă întreb dacă considerați că există vreo posibilitate uh, de a ajunge la un anumit grad de flexibilitate din punctul de vedere al zilelor în care se reunesc aceste dele- delegații. Dacă veți reuși să folosiți în mod mai flexibil serviciile de interpretare pentru a nu duce la costuri suplimentare. Aceasta ar fi prima întrebare și a doua întrebare aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră legată de o altă temă, um, facturarea uh, grupurilor de vizit, vizitatori pentru a crea un nou sistem, pentru că sistemul în forma sa actuală ne creează probleme foarte mari și am dorit să știm dacă sunteți uh, dispus ca împreună cu un grup de experți sau cu un grup de lucru să vă ocupați și de această temă. Vă mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește grup, uh, grupurile de vizitatori, a fost o temă discutată în mod intensiv și în ultimul mandat, uh, în cadrul uh, biroului. În birou s-au înregistrat anumite progrese, mai ales din punctul de vedere al clarificării și defalcării diferitelor categorii de costuri, când vine vorba de costurile de călătorie, de uh, cazare. Aici am înregistrat foarte multe progrese care de altfel au fost și uh, recunoscute. În ultima perioadă legislativă, biroul a considerat că este important să există, să există în continuare plăți în numărar și din motive practice și cred că este un punct pe marginea căruia biroul va trebui să ia din nou o decizie în noua perioadă legislativă, deci biroul va trebui să discute din nou dacă, în urma progresului tehnic și a, ținând seama de alți factori, nu cumva în acest moment am putea găsi un alt răspuns la această întrebare. În ceea ce privește delegațiile comisiilor, cred că trebuie să analizăm, să vedem care este situația acum la începutul uh, mandatului Cred în mare că această orientare înspre blocuri este una corectă pentru că astfel putem profita la maxim de capacitățile pe care le avem într-o săptămână. Desigur, unele sloturi de timp sunt mai uh, îndrăgite, mai populate decât altele a trebuit să avem anumite măsuri speciale pentru a putea pentru a ține seama de dialogurile tripartite. La începutul unei perioade legislative nu există atât de multe asemenea întâlniri tripartite. Rămâne de văzut dacă avem un spațiu suficient de mare de manevră din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Domnul Bart uh, Stas a plecat și îmi permite acum să îl văd mai bine pe domnul Viland, să-l salut alături de noi, vicepreședintele Consiliei pentru Buget. Eu sunt ultima pe lista vorbitorilor și am câteva întrebări. În acest raport de follow-up s-a pus întrebarea, o întrebare privind publicarea tuturor întrebărilor cu solicitare de răspuns în scris. Um, în acest moment aceste întrebări nu sunt publicate pe pagina noastră de internet. S-a spus că s-a cerut redactarea unui studiu de fezabilitate, dacă acest lucru este posibil. Discutăm despre transparență și um, pentru mine este important să fim transparenți atunci când vine vorba de uh, acest domeniu atât de important. Uh, Răspunsurile, în ceea ce privește răspunsurile transmise în scris, procedura este una foarte birocratică și um, cred că este important să avem mai multă transparență. Din punctul de vedere al campaniilor de informare, există anumite neliniști și aș dori să vă întreb ce s-a întâmplat cu grantul Stanishev, dacă a fost plătit înapoi. Apoi, la întrebarea 69 și 70, referitoare de fondul uh, de pensii, deficitul a crescut de la 155 de milioane la 200 de milioane și cred că va trebui să discutăm această temă uh, în uh, cadrul viitoarei proceduri de descărcare, bugetară, pentru că n-am înțeles care sunt motivele pentru această creștere a deficitului și care sunt măsurile uh, Uh, prevăzută de Parlament pentru a răspunde acestei uh, situații. La întrebarea 21 acum, cred că am primit răspunsuri neclare. Dacă Olaful și Curtea de Conturi Europene în ceea ce privește contractele serviciilor de securitate din Edinburgh, dacă activitățile acestea au fost anchetate sau nu, răspunsurile nu sunt deloc clare. La pagina 27 spune că controlele sunt uh, posibile. Uh, de ce ați recurs la uh, controlele respective? Care a fost problema? Vă mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare referitoare la anexe, depunem eforturi să facem acest lucru, încă nu suntem în uh, situația de a vă garanta acest lucru, însă administrația depune eforturi, deci este un răspuns pozitiv. A doua întrebare, referitoare la situația Stanishev. Uh, toate sumele au fost returnate. A treia întrebare, fondul de pensii. Este vorba de fondul de pensii din vremurile trecute, în care eurodeputații nu puteau primi o pensie de la Parlamentul European și uh, moment în uh, care uh, eurodeputaților le era foarte greu să aibă, să aibă un drept de a primi pensii. Între timp, sistemul a fost reformat. Deci este vorba de o întrebare care ține de timpul care au trecut între timp uh, până acum. Biroul a luat o decizie, cred că a fost prima întâlnire a biroului la care am uh, participat în calitate de secretar general și a decis o serie de măsuri. În primul rând, vârsta de pensionare a fost uh, mărită, nu mai sunt posibile plăți în numerar, și în plus există și alte limitări ale, ale serviciilor oferite, servicii de pensii. În contraprestație, par, uh, Parlamentul preia anumite obligații pentru uh, pensionari, astfel încât cei care au dreptul la o pensie să fie siguri că o vor și primi. Aceasta a fost decizia biroului luată la 1 aprilie 2009 Împotriva acestei decizii au fost uh, demarate deja uh, contestații, acțiuni în, în instanță, care până acum au fost toate uh, respinse. Drept urmare, decizia Biroului Parlamentului European de la 1 aprilie 2009 pe de o parte să limiteze anumite servicii, pe de altă parte să garanteze uh, pens, o pensie pentru toată lumea. Această decizie a fost uh, examinată din punct de vedere juridic și a fost, uh, a fost a, a, confirmată, deci cred că situația este clară din punctul nostru de vedere. Ultima întrebare, la ultima întrebare, dacă îmi permiteți, o să vă răspund în scris. Vă mulțumesc. Ca întotdeauna, cred că a fost un schimb de informații foarte, foarte important, pentru că vedem că se întâmplă foarte multe lucruri în Parlamentul European și este frumos să vedem că prima întâlnire la care ați participat, la prima întâlnire a biroului, a dus economii atât de mari pentru bugetul Parlamentului European. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la această discuție. Ne vom revedea în cadrul uh, procedurii de descărcare de gestiune pentru anul 2013. Ne revedem cu toții mâine dimineață. Ines, te rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să vă reamintesc, să reamintesc domnului secretar general că avem nevoie de rapoartele cu privire la directori. care deocamdată nu sunt accesibile pentru membrii. Având în vedere termenul care este foarte redus, avem nevoie să avem uh, la dispoziție aceste rapoarte ale directorilor cât mai repede, vă rog. Äh, o să le primiți mâine.